So, dear colleague, <laughs> and ladies... Stimate coleg, domnilor și domnilor, a, stimați colegi, avem o ordine de zi, aveți o ordine de zi în fața dumneavoastră, dar modificăm puțin ordinea de zi. Dorește cineva să o modifice? Văd că nu, atunci adoptăm ordinea noastră de zi. Punctul numărul 2, protocoalele reuniunii din 20 și din 21 ianuarie. Dacă nu este obiecții până la sfârșitul reuniunii noastre de astăzi, vom considera că aceste procese verbale sunt adoptate. Trecem la punctul 3, Decizii luate de coordonator la data de 20 ianuarie, dacă nu există nicio obiecție și acestea vor fi adoptate până la sfârșitul reuniunii de astăzi. For this, um, committee meeting is as usual. Punctul 4. Ca de obicei, reuniunea noastră este transmisă pe internet, așa că bun venit acelora care ne urmăresc de la Tallinn până la Tesalonic. Și, bineînțeles, avem și interpretarea astăzi. Așa că colegii sunt rugați să aibă un ritm moderat și să nu vorbească mult prea repede. Punctul 5 de pe ordinea de zi, situația actuală a negocierilor în curs în cadrul trilogului, 1 avem, un punct procedural, utilizarea dublă regulamentul privind controlul exporturilor, reuniunea de la 13 februarie. A fost o reuniune foarte bună. Președinția croată este pregătită să avanseze și se pare că există și o anumită marjă de manevră de pe partea Consiliului am reușit să progresăm pe subiecte cum ar fi transparența, raportarea, acordarea licențelor și sistemul general de autorizații la export. Bineînțeles că mai discutăm în legătură cu lista autonomă și clauza catch-all pentru drepturile omului în ceea ce privește tehnologiile de control la export, de cibersupraveghere. Aici Consiliul a făcut niște propuneri, dar care sunt insuficiente pentru noi acum. Totuși, există modificări. Acum, raportorul nostru este de asemenea prezent, așa că îi voi da cuvântul. Domnul Hoffman. Mulțumesc foarte mult! Ați spus deja ce era mai important. Propunerile care au fost făcute de Consiliu le avem și cred că s-a progresat foarte bine. Sunt lucruri pe care le putem discuta, ceea ce nu se întâmpla înainte. Avem nevoie de îmbunătățiri Comisia a propus ceva ce e aproape bine, dar nu chiar bine. Cred că ne aflăm pe calea cea bună și sper că vom putea să terminăm totul la timp. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Următorul trial, trilog va avea loc în luna martie, cred, cred că 26 martie. Între timp avem și două reuniuni tehnice, așa că s-ar putea să ajungem la un acord la următorul trialog, dar, bineînțeles, nu s-a stabilit nimic până nu s-a stabilit totul. Aceasta este regula de aur a negocierilor. Întrebări? Văd că nu e cazul. Trecem atunci la punctul 6. Unul destul de important, un exercițiu important, pentru că e un raport de punere în aplicare a politicii comerciale comune. Mesajul clar al comisiei noastre, cel pe care trebuie să ne axăm pe lângă coerență, pe lângă alte politici UE, la punerea în aplicare a politicilor comerciale. Aici noi trebuie să fim prudenți în pregătirea avizului nostru pe acest subiect. E pentru a doua oară când avem un asemenea raport de punere în aplicare, primul în acest mandat, avem posibilitatea de a a discutat despre elementele pozitive și negative în punerea în aplicare a acordurilor comerciale din anul trecut. Și putem discuta și despre elemente care țin de viitorul punerii în aplicare a acordurilor comerciale și aranjamentele. Raportor este domnul Warborn și ei dau cuvântul pentru 4-5 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, cum ne spunea domnul președinte, e un raport anual privind punerea în aplicare a politicii comerciale comune. Ne aflăm acum în etapa de redactare. Vom discuta despre acest raport la reuniunea din luna martie. Acum are loc un prim schimb de opinii și acum pot să primez contribuțiile colegilor mei. Comisia pe, în ultimii trei ani a redactat un raport anual privind punerea în aplicare a acordurilor comerciale și o analiză a rezultatelor. Aceste documente sunt baza raportului meu. Bineînțeles, politica comercială comună e mult mai extinsă decât punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb. În ultimul raport de acest tip, Parlamentul a redactat în 2018, a fost an electoral anul trecut, așa că nu s-a făcut un raport în Parlament. În raportul din 2018, multe dintre lucrurile de acolo rămân valabile, de aceea fac trimitere la acest raport și în textul meu discut despre ce trebuie să se actualizeze și despre evoluțiile care au avut loc în ultimii doi ani. În raport mă voi axa pe ce trebuie să prioritizăm, chestiuni cum ar fi relația cu SUA, relația cu China, cu OMC-ul, cu IMM-urile, apoi comerț și dezvoltare durabilă, negocierile în curs, comerțul digital și serviciile comerciale. Perspectiva mea se axează pe faptul că e nevoie de un comerț bazat pe reguli, doar așa Uniunea poate să devină mai competitivă într-o lume globalizată. Uniunea Europeană a rămas în urmă pe concurență și creștere e nevoie de mai multe acorduri comerciale, acorduri de liber schimb și mai puține bariere. OMC-ul trebuie să fie reformat. Va fi testat multilateralismul și capacitatea noastră de a colabora, de exemplu, cu SUA va fi testată, astfel încât să rezolvăm problemele de interes comun. S-au făcut mai multe inițiative, astfel încât să se rezolve această problemă. Pentru a rezolva problema legată de organul de apel din cadrul OMC, mai există și negocieri sectoriale cu privire la pescuit și comerț electronic. China continuă să fie o provocare, joacă după reguli diferite față de restul dar în același timp mai exist, au și alte oportunități, au dimensiunea pe care o au și creșterea. Canada, Japonia, Singapore, Vietnamul sunt niște exemple din perioada recentă, acorduri care urmează să intre în vigoare, o parte dintre ele au intrat deja în vigoare. Apoi, punerea în aplicare va fi importantă în acest mandat mai ales pentru a crește rata de utilizare a acordurilor. Mai există acorduri care trebuie să fie semnate. Avem un, aport, un acord important cu Regatul Unit, negocieri importante cu ei, dar și cu Australia, Noua Zeelandă și Taiwan. Și trebuie să ratificăm acordul cu Mercosur. Trebuie să ne asigurăm că relațiile noastre comerciale cu Regatul Unit sunt cât de strânse posibil, astfel încât să fie în beneficiul competitivității în Uniunea Europeană. Apoi avem și comerțul și dezvoltarea durabilă. Pactul ecologic european foarte important și implicațiile sale asupra comerțului. Sper că va exista un echilibru economic și social. Prin comerț putem să progresăm cu prosperitatea și să consolidăm valorile europene. Și apoi să nu uităm cât de important e comerțul cu serviciile și cât de importante sunt serviciile digitale pentru economia europeană la IMM-uri, e important să le avem în vedere atunci când legiferăm, mai degrabă la ele decât la marile companii. Aici solicit comisiei să termine munca începută în ceea ce privește regulile de origine și apoi să vedem cum se va putea implementa principiul one in, one out. Au existat constrângeri în ceea ce privește lungimea textului, de aceea probabil vi, se va părea destul de scurt și urmează să depun amendamente ca să mai uh, încadrez o parte din subiectele importante, dar e pentru prima dată când avem un asemenea schimb de opinii pe acest subiect acum, așa că aștept contribuțiile colegilor mei. Și aș dori să-i mulțumesc lui Remi din partea secretariatului, lui Piero din grupul nostru și Clarei din echipa mea pentru ajutorul pe care mi l-au acordat. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! domnule Warborn, și acum au cuvântul raportorii din umbră. Domnul Canas este primul. Vă mulțumesc, domnule președinte, în spaniolă. Warborn. Uh, mulțumesc, domnule raportor. În numele Renew sperăm să putem... Uh, voi aștepta puțin. Yeah. Gracias, Gracias, señor Warborn. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule raportor. În numele Renew uh, Așteptăm uh, să lucrăm și să colaborăm cu toți colegii la acest raport în ceea ce privește aplicarea politicii comerciale a UE în 2020 20 uh, pe aspecte ce afectează comerțul internațional în general. Pentru că, dincolo de comerțul internațional și de importanța acordurilor uh, și comerțului bazat pe reguli, trebuie să vedem care este obiectivul uh, comerțului în ziua de azi și în ce fel facem comerț. Trebuie să respectăm uh, faptul, să recunoaștem faptul că anumite axiome sunt acum puse sub semnul întrebării, lucruri care erau considerate uh, date în trecut. Partea bună a comerțului era realizarea prosperității pentru toți. Însă, este clar că comerțul afectează negativ pe cei care nu profită la beneficii. Deci a venit momentul să ne gândim uh, mai profund la aceste lucruri și să uh, fim conștienți de faptul că trebuie reactualizate acest, aceste axiome pentru a reda partea bună a comerțului și aspectele sale pozitive pentru societățile noastre și trebuie să supraveghem, uh, supraveghem aplicarea politicii comerciale pentru a putea aplica măsuri. Suntem conștienți de faptul că cetățenii uh, sunt foarte îngrijorați de impactul negativ al comerțului asupra mediului înconjurător, asupra țesutului nostru industrial. Există o deconectare între cetățeni uh, și acordurile comerciale și chiar dacă ne doare și ne apasă, Cred că trebuie să discutăm aceste lucruri când avem dezbateri importante. Trebuie să consolidăm și să reînnoim uh, discursul despre comerț. Uh, trebuie să fim sensibili la preocupările cetățenilor și uh, trebuie să schimbăm modul în care vorbim despre comerț și să recunoaștem necesitatea sa pentru prosperitatea țărilor noastre și a Uniunii Europene. Este important ca cetățenii să știe ce facem și uh, trebuie să ținem cont de ei când aplicăm politica comercială a Uniunii Europene. Trebuie să apropiem de cetățeni politica comercială, să le explicăm bine, să cunoaștem problemele cu care se confruntă ei și să înțelegem că creșterea și progresul trebuie să uh, aibă beneficii pentru toți și toți trebuie să fie de partea comerțului. De aceea ne exprimăm dorința de a lucra alături de dumneavoastră și mulțumesc, domnule președinte. Muchas gracias. Um, and... Vă mulțumim. Ceilalți raportori din umbră nu sunt prezenți. Pe moment nimeni nu dorește să intervină. Așa că o intervenție din partea mea. Domnule Warborn, ne spuneați că rata de utilizare e scăzută în mai multe dintre acordurile comerciale și că ar trebui să ne gândim cum putem să o creștem. E cazul IMM-urilor și micilor întreprinderi. Regulile privind originea sunt un pas important și trebuie să promovăm această nouă posibilitate. Și apoi, în raport, mai există și alte chestiuni minore cu partenerii noștri unde avem poziții diferite cu privire la cum interpretăm ajutorul de stat, de exemplu în Corea de Sud, autorizațiile pe componente pentru mașini în Corea de Sud, accesul feroviar în Japonia. Mă gândesc dacă am putea cumva să avem o procedură clară pentru a îmbunătăți detaliile în acordurile comerciale, astfel încât aceste probleme pe care le constatăm să nu mai existe pe viitor. De exemplu, utilizarea cotelor pentru brânzeturi în Canada. Câteodată există astfel de lacune și cred că ar trebui să găsim căi prin care să le eliminăm. Cam atât din partea mea. Văd că mai avem două intervenții. Doamna Rodriguez Piniero. Sí, muchas gracias, presidente. Y si... Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că nu am putut fi aici de la începutul ședinței. În ceea ce privește punctul 6 și uh, în ceea ce uh, privește munca raportorului, care nu poate fi alături de noi uh, aici, vreau să fac câteva precizări. În legătură cu întrebarea din raport. Se pune sub semnul întrebării uh, cum uh, comerțul um, cu uh, acorduri cu țările care avem acord crește mai puțin decât comerțul cu restul lumii. Um, se vorbește despre cauzele acestui fenomen. De ce um, negociem cu acei care au mai, cerere mai mică pentru produsele noastre? Aș vrea să analizăm puțin uh, evoluția pe care uh, ne-a prezentat-o raportorul. Aș vrea să știu uh, cum se face implementarea în ceea ce privește capitolele de dezvoltare durabilă, lucruri care nu sunt suficient de mult uh, explicate în raportul prezentat. Oricum, avem o opinie uh, pozitivă despre realizarea acestui exercițiu de evaluare și analiză, care în 2019 nu a putut fi uh, realizată pentru că a fost perioadă electorală. Dar așa cum a subliniat și raportorul, perioada aceasta este fundamentală și exercițiul este fundamental pentru a putea vedea cum putem îmbunătăți implementarea acordurilor și negocierea uh, acordurilor viitoare. Pe de altă parte, grupul meu este interesat în uh, consolidarea eficienței uh, implementării capitolului de dezvoltare durabilă care întotdeauna trebuie să includă uh, responsabilitatea socială a întreprinderilor uh, și uh, trebuie să vorbim și capitole ce țin de gen. Credem că acest lucru trebuie să fie ținut, luat în calcul în acordurile comerciale negociate în 2020. Nu se poate să nu ținem cont de jumătate din populația Pământului. De asemenea, vrem să ținem cont și de drepturile omului și de relația acestora cu marile întreprinderi. Deci trebuie să avem, să există obligativitatea ca mediul de afaceri să respecte drepturile omului. Și aș vrea să văd care este punctul de vedere al Comisiei în această privință. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Morel are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să adresez scuzele mele uh, raportorului. Îmi pare rău că am ajuns mai târziu. Raportul este foarte interesant. Obiectivul lui este um, să, facă, um, să spună că politica comercială a Uniunii este liberul schimb uh, și uh, aduce beneficii întregii lumi. Însă, atunci când analizăm uh, fiecare acord în parte și vedem care sunt uh, problemele pe care le prezintă și beneficiile presupuse. Vedem că există o creștere a volumului de schimburi comerciale, toată lumea este de acord, dar există totuși două domenii în care avem probleme. Uh, drepturile sociale și dezvoltarea durabilă ca din întâmplare, aceste uh, uh, subiecte sunt acum folosite uh, pentru a spune că trebuie să schimbăm politica comercială uh, a Uniunii Europene. Uh, să luăm exemplul Corei de uh, Sud. Iată ce bine uh, au crescut uh, schimburile cu această țară, dar dacă ne gândim la Organizația Internațională a Muncii, uh, vedem că există uh, un raport de forță cu Uniunea Europeană care impune accelerarea Coreei de Sud. Uh, eu încă aștept să văd cum uh, implementează Corea de Sud um, aceste norme ale OIM. În ceea ce privește dezvoltarea durabilă, când uh, citim raportul, uh, ne gândim mereu, da, lucrurile merg destul de bine, dar sunt probleme cu normele fitosanitare, cu normele de mediu. E adevărat, nu știu dacă ați văzut ce descoperire a făcut Uh, un ONG uh, pe 17 februarie uh, care arăta că se fac presiuni asupra comisiei de la funcționarul de jos până la comisar în ceea ce privește mediul. Dar se vorbește foarte clar în ceea ce privește canadienii care în cadrul discuțiilor cu toată lumea, încearcă să pună sub întrebări normele noastre sanitare și cele de mediu. Mie mi se pare că e interesant în acest raport că atâta lăudăm uh, acordurile de liber schimb, chiar dacă, în realitatea, în ceea ce privește chestiunile sociale și de mediu, uh, lucrurile nu, uh, socotelile nu ne ies bine deloc. Eu sper că această comisie să fie vigilentă ca lucrurile să se schimbe. Mulțumesc! Domnul Hansen. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, Iorgen, pentru uh, munca depusă și prezentarea ta elaborată. Ai spus multe lucruri. Vreau să mă refer doar la două chestiuni. În legătură cu acordul bilateral cu Taiwanul, întotdeauna Comisia noastră a avut o poziție pe care și-a exprimat-o clar în trecut. Poate ar fi bine să introducem acest element în raport. Poate că deja ai făcut-o, eu n-am citit încă raportul tău, trebuie să recunosc dar uh, cred că ar fi uh, bine să detaliem mai mult calculatorul, calculele în ceea ce privește regulile de origine. La momentul uh, respectiv din trecut, când i-am scris doamnei comisar Malmström, ea ne-a răspuns foarte repede. Ne-a spus că nu se mai numesc calculatoare referitoare la regulile de origine, ci platforma pentru acces la piață Înțelegem că uh, noul uh, instrument va fi lansat uh, în 2020. Suntem la începutul acestui an, deci poate ar fi bine să facem puțină presiune pentru ca datele limită să ne fie comunicate. Doamna Regimenti de la IDE are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Dosarul de care discutăm astăzi se referă la punerea în aplicare a politicii comerciale comune și este ocazia de a face un bilanț al punerii în aplicare a acordurilor comerciale celor mai importante ale Uniunii Europene, punându-ne întrebări în legătură cu următorii pași de făcut. După cum am mai subliniat și ieri în Comisia pentru Mediu și Sănătate în cursul schimbului de opinii cu doamna comisar de resort, aș dori să-mi exprim uh, semnele de întrebare în legătură cu coerența dintre politica comercială europeană și obiectivele ambițioase pe care și le-a propus noua, noua comisie în acest domeniu, mai ales în domeniul mediului, sănătății și siguranței alimentare pentru cetățenii noștri. Aș dori să precizez că nu se poate în același timp să se facă apel la conservarea biodiversității, la reducerea utilizării pesticidelor și la o agricultură ecologică în Europa și în același timp să acceptăm, să tolerăm uh, cantități mari de produse din uh, alte state membre care nu respectă nici pe departe standardele noastre europene. Europa nu poate lupta în mod eficient împotriva cancerului pe de-o parte și în același timp să manifeste semne de deschidere față de comerțul cu produse alimentare care conțin substanțe cancerigene, mutagene și uh, care conțin perturbatori endocrini, așa cum se întâmplă în prezent. Ca atare este fundamental să se adopte o poziție puternică la nivelul Parlamentului pentru a ne asigura că punem frână uh, concurenței neloiale pe, piețe, pe piața noastră, și nu, nu permitem intrarea pe piața noastră a unor produse care nu respectă normele noastre, iar politicile noastre să fie coerente între ele. Sper să se țină seama de către raportor de astfel de preocupări legitime și să putem colabora în mod fructuos pentru o poziție optimă în acest raport. Mulțumesc! Thanks, um, and now from the... Mulțumesc! Doamna Geraldine Berger, din partea Comisiei, uh, are acum cuvântul. Poate că ne poate spune câte ceva despre calculatorul referitor la regulile de origine și uh, situația, de fapt. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule președinte, pentru că ne-ați invitat uh, încă o dată aici. Vine la momentul potrivit această discuție, pentru că deja am început să pregătim al patrulea raport, care va fi publicat la sfârșitul anului. Este o discuție binevenită. Vom ține cont de toate comentariile pe care le faceți dumneavoastră. Suntem la un punct de cotitură foarte important. Comisia precedentă a încheiat un număr record de 15 noi acorduri, respectiv 31% din comerțul extern al Uniunii Europene. Odată ce vor fi încheiate toate, negocieri, toate acordurile negociate, ele vor reprezenta 45% din uh, volumul european de comerț. Deci este foarte important ca actuala comisie să um, supravegheze uh, cu atenție implementarea acestor acorduri. Cred că un coleg a spus că raportul are ca obiectiv să promoveze acordurile de liber schimb și politica comercială a Comisiei, dar eu îl percep și ca pe un instrument de angajare, un instrument menit să sublinieze lucrurile care au mers bine și cele care nu au mers atât de bine, pentru a um, găsi uh, metode de îmbunătățire a situației de fapt. Ați menționat faptul că acordurile comerciale au dus la creșterea comerțului, volumului de importuri și exporturi, uh, de noi precum CETA, dar și cel cu Japonia și altele. Acolo uh, cifrele sunt mult mai mari decât în anii precedenți. Cred că este uh, un element foarte important, precum și faptul că acordurile um, de liber schimb ne ajută să înlături, înlăturăm barierele comerciale din anumite țări. Dar, după cum ați spus, există și multe lacune reale pe care trebuie să le uh, abordăm. Una dintre acestea este utilizarea acordurilor de, lib- de liber schimb și uh, când e vorba de schimbul de bunuri, uh, preferințele comerciale și utilizarea acestora sunt una dintre probleme. Rata de utilizarea preferințelor la noile exporturi rămâne în continuare un indicator destul de grosolan. De ce? Pentru că um, Comisia calculează aceste procente pe baza cifrelor și statisticilor pe care le furnizează uh, autoritățile vamale ale statului partener. Metodele sunt diferite, deci este foarte uh, greu să comparăm uh, rata de utilizare a Egiptului cu cea a Coreei. Uh, și uh, la fel e greu să comparăm cifrele de la un an la altul, 17, 18 și 19, pentru că aceste date sunt uh, depuse de state diferite și grupurile de state care le depun diferă de la an la an. Noi lucrăm însă pe mai multe fronturi. În primul rând încercăm să um, determinăm mai multe state să ne furnizeze aceste date. În 2019 am primit 26 de seturi de date. De asemenea, în acordurile mai noi încercăm să includem prevederi care să oblige partenerii noștri să, să oblige partenerii noștri să depună periodic uh, cifre și uh, vrem să încercăm să înțelegem uh, motivele din care anumiți parteneri nu folosesc referințele. Și de asemenea elaborăm un portal nou care are ca scop facilitarea accesului partenerilor la acorduri comerciale. Probabil că în aprilie sau mai, când va intra în vigoare și noul birou al um, um, executivului, um, ofițerul executiv comercial, uh, va intra în vigoare și acest portal. Sunt uh, companii precum SAP sau Oracle care vin să ne facă propuneri de software, însă noi uh, noi nu asta dorim să facem. Noi vrem să creăm un instrument, un fel de arbore decizional um, care pleacă de la um, um, metodele folosite în ultimul acord încheiat, cel cu uh, uh, Japonia, de exemplu, și uh, vrem să îl dezvoltăm uh, pe acest model, inclusiv incluzând mai multe câmpuri de informații și pe baza acestui arbor vrem să, decităm, să decidem dacă uh, acordul poate avea beneficii suficiente. Trebuie însă să precizăm că acest nou instrument va fi construit uh, treptat, uh, îl vom testa cu IMM-urile, cu mediul de afaceri și îl vom îmbunătăți pe parcurs. Când se va lansa, însă veți vedea că sunt multe îmbunătățiri, informațiile vor fi uh, vor fi uh, mai precise, vor fi și traducere automate în 23 de limbi foarte bune și vor fi acolo și multe informații în legătură cu uh, diferitele acorduri de liber schimb. Facem și activități de promovare în 13 state membre și cursuri de formare. S-au menționat și alte chestiuni. Ați vorbit despre uh, cotele la uh, brânză în cazul Canadei, ați vorbit și despre standardele pentru autovehicule. Uh, vor exista aceste uh, lacune și după ce încheiem acordurile de liber schimb, în cele mai noi veți vedea că pot, diferi, pot fi diferite interpretările anumitor prevederi uh, din acorduri. Colegii mei, la nivel tehnic, dar nu numai, uh, până la nivelul Comisiei uh, la nivel ministerial, discutăm despre aceste probleme, precum contingentele la brânză. Am avut această discuție și în ceea ce privește Japonia și am precizat necesitatea uh, companiilor de a beneficia de pe urma regulilor de origine. Încercăm să asigurăm cât mai multă transparență în ceea ce privește rezultatele lucrărilor acestor, în aceste comisii și, după cum știți, pe site-ul nostru sunt mereu publicate ordinile de zi și rapoartele comisiilor. Uh, pentru acordurile moderne și suntem în dialog permanent cu partenerii noștri, încercând să-i convingem să publice aceste produse. În ceea ce privește în ceea ce privește capitolul comerț și dezvoltare durabilă, ei bine, uh, în cazul Coreei de Sud, analizăm acest uh, capitol și implementarea lui uh, în contextul evaluării ex post. Pregătim acum și evaluarea ex post a țărilor din America Centrală pentru țările de la Mediterană vom avea un prim dialog cu societatea civilă în martie. Nu, sunt, nu există capitole cu aceste state, însă căutăm alte moduri de a coopera cu aceste țări în domeniul drepturilor, dreptului muncii și protecției mediului. S-a vorbit și despre alte subiecte. De ce comerțul uh, în baza acordului de liber schimb a crescut mai încet uh, anul trecut, nu în general, doar anul trecut, comparativ cu comerțul general. Uh, trebuie să ținem cont, repet, de contextul economic uh, mondial. Trebuie să mm, luăm în calcul tensiunile și restricțiile comerciale existente, precum și alte elemente când am prezentat uh, raportul, am menționat foarte scurt că există câteva restricții comerciale în cazul anumitor țări, precum uh, Turcia. În cazul Turciei cresc uh, barierele comerciale, iar Turcia este unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali cu care avem acord de liber schimb. Cam 30% din volumul întreg de comerț este comerț cu China și cu Statele Unite. De aceea, pentru partenerii Uh, cu care avem acordul de liber schimb, de aceea scad uh, cifrele pentru anul trecut. Uh, mă apropii acum de sfârșit, îmi pare rău dacă v-am răpit prea mult timp, dar aștept cu mult interes să lucrăm împreună pe viitor. Mulțumesc foarte mult, domnule Warburn, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru contribuții. Voi încerca să introduc în raport uh, cât de multe pot. Desigur, avem uh, divergențe de opinie politice. În unele cazuri va fi mai greu uh, decât în altele să implementezi ideile dumneavoastră. Domnul Canias a vorbit cu multă pasiune despre percepția comerțului de către cetățeni. Trebuie să precizez că că acum oamenii percep uh, mai multe beneficii uh, din, uh, de pe urma comerțului decât percepeau în trecut. 60% dintre europeni consideră că au de câștigat la nivel personal de pe urma comerțului internațional. Acest lucru este foarte interesant pentru că creșterea este de 16%. Într-un fel, noi percepem lucrurile uh, mai rău decât cetățenii. Nu este chiar atât de rău cum credem noi. Și cred că e important să menționăm acest lucru. Eu mă voi asigura că menționez acest lucru în raport. Și aștept cu interes să lucrez uh, cu domnul Canias pentru a găsi uh, moduri de a comunica cu publicul pentru a crește și mai mult aceste procente. Câte ceva despre calendar. Uh, acesta este un prim schimb de opinii. Vom avea analizarea uh, proiectului de raport uh, data viitoare în luna martie. Raportul meu preliminar va fi uh, gata joi. Vi-l voi pune la dispoziție pentru comentarii și după următoarea reuniune din martie vom avea și termenul limită pentru depunerea amendamentelor, mai precis pe 24 martie. Mulțumesc mult pentru uh, contribuție. Item 6. Mulțumesc și acum se încheie punctul 6 de pe ordinea de zi și trecem la următorul, punctul 7. Este vorba de un schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Elveția privind concesiile referitoare la carne din nou, raportor este domnul Warborn și o să-i dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul este reflectă îngrijorarea Parlamentului cu privire la acordul referitor la concesiile pentru carne neprocesată mai mult decât prin a fi uh, condimentată. Anumiți importatori încearcă să ocolească regulile punând sare, piper sau alte condimente în carne înainte de a trece aceasta frontiera. În 2015, Parlamentul Elvețian a adoptat o moțiune pentru a crește tarifele, încercând să facă față problemei creșterii importurilor. Întrucât Uniunea Europeană este partenerul comercial cel mai eficient al Elveției, am încercat să rezolvăm problema bilateral și în 2017 Uniunea a recurs la o acțiune la OMC arătând că procedura aceasta nu e compatibilă cu regulile OMC. Elveția a început să-și modifice regulile privitoare la concesii ca urmare, ceea ce permite uh, ceea ce este permis de către OMC după negocieri și acorduri cu statele membre vizate în primul rând și Uniunea Europeană este vizată în primul rând, desigur. Soluția reprezintă un acord prin schimb de scrisor de creștere a tarifelor impuse cărnii condimentate de la 791 de euro pe 100 de kilograme până la 2143 de euro pe 100 de kilograme. Ca o compensare pentru efectele negative asupra exportatorilor europeni, cota de carne este crescută până la 12 tone. Pe scurt, așadar, Uniunea Europeană primește o cotă tarifară care, într-un fel, restaurează accesul pre anterior pentru carnea condimentată. Actualul acord cu Elveția rămâne neschimbat, dar potrivit politicii comercială comună a Uniunii Europene, acordul acesta necesită totuși și acordul Parlamentului European. Eu îmi dau seama că e un dosar extrem de tehnic, dar vă uh, recomand să vă dați acordul. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Văd că nu este niciun raportor din umbră la acest dosar. Dorește Carin să facă observații însă. Vă rog. Mulțumesc. Din păcate, colegul meu, Urma Spait, nu are posibilitatea de a fi prezent astăzi, așadar voi vorbi eu în numele său, mulțumind mai întâi colegilor, mulțumindu-i domnului Warborn pentru raport, Înțelegem relația strânsă și semnificativă dintre Uniunea Europeană și Elveția, cu atât mai importantă când e vorba de uh, carne. Uniunea Europeană este principalul uh, furnizor de carne către Elveția. Ca atare este fundamental ca acordul să fie ajustat, acordul dintre Uniunea Europeană și Elveția, astfel încât să se evite orice lacună Raportorul din umbră din partea Renew susține darea acordului Parlamentului European pentru acest acord. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Mai sunt alte solicitări de intervenție? Se pare că nu. Din partea comisiei, domnul John Bedford, din partea DG Agri de la comisie, este prezent. Din câte știu eu, această dispoziție se aplică deja provizoriu și fără acordul Parlamentului European, ceea ce pentru Comisia aceasta este ceva cu totul neobișnuit. Avem un, o înțelegere clară cu DG Trade că nici un acord nu trebuie să se aplice în afara consimțământului acordat în mod expres de Parlamentul European. Întrebarea pe care vreau să vă adresez este de ce nu a procedat DG Agri așa cum, cum procedăm de obicei și cu DG Trade? Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața! Am să ajung și la întrebarea dumneavoastră. Cred că e o simplă neînțelegere. Nu, nu se aplică în mod provizoriu acest acord de către Uniunea Europeană. Ca să vă ofer câteva elemente de context, după cum arăta foarte clar și raportorul, este o încheiere foarte pozitivă la o ne- neplăcere pe care o aveam de mai mulți ani cu Elveția, în relațiile cu Elveția. Pentru că tarifele au crescut în mod unilateral de către Elveția pentru anumite produse, pe lângă uh, regulile OMC, în urma presiunilor Comisiei, și lansării procedurii la OMC pentru a se modifica obligațiile tarifare, am uh, obținut satisfacția. Avem 12 milioane de euro de taxe vamale suplimentare pe care exportatorii noștri trebuiau să le plătească suplimentar în fiecare an. Deci am negociat cu Elveția, am uh, negociat 1200 de tone, cotă Uh, tarifară, din care 600 de tone sunt dedicate că, uh, cărnii și uh, de asemenea, Elveția a acceptat să includă aici anumite tipuri de carne um, condimentată, ceea ce oferă satisfacție, cum spuneam, cerințelor Uniunii Europene în bună măsură. Nu există obligații sau concesii pe care să și le fie asumat sau pe care să le facă Uniunea Europeană Concesiile acestea nu le face Uniunea Europeană, le face Elveția pentru a compensa Uniunea Europeană pentru creșterea tarifelor care depășea obligațiile tarifare asumate în contextul OMC. Deci nu Uniunea Europeană face concesii în acest, prin acest acord, nu s-a întâmplat așa, nu se întâmplă și nu se va întâmpla. Acordul acesta îi permite Uniunii Europene sau stabilește că Uniunea Europeană uh, permite uh, Elveției să își desfășoare procesele la nivelul OMC în momentul în care vor intra în regulă. Elveția, potrivit propriei legislații, se pare că necesită în mod normal certificarea acestui program înainte de concesii la Geneva, ceea ce va dura ceva timp. Dar unilateral, chiar și așa, Elveția a hotărât să aplice deja de la 1 ianuarie anul viitor aceste compensații, deci nu anul acesta, de la 1 ianuarie anul viitor, chiar dacă procedurile de la OMC nu se vor fi încheiat până la, până la acel moment, nu se vor fi încheiate în timp. Prin urmare, nu se pune problema ca acest acord să fie deja aplicat provizoriu, cel puțin nu în numele Uniunii Europene. Fără nicio îndoială așa ceva nu se întâmplă. Unilateral, Elveția e cea care îl aplică și asta e un lucru care ar trebui să ne bucure că se oferă Uniunii Europene compensații în avans până chiar dacă deocamdată, uh, cer scuze, chiar dacă deocamdată Elveția nu este legal obligată să facă lucrul acesta tocmai pentru a compensa exportatorii de carne europeni pentru taxele pe care trebuie să le plătească în plus. Deci e un lucru pozitiv, e un rezultat pozitiv, fără îndoială. Și n-am nicio îndoială că, așa cum spuneam, nici într-un caz Uniunea Europeană nu aplică provizoriu acest acord, fără să fie obținut, uh, pe de-o parte, acordul Parlamentului European și ca, fără ca procedurile de la Consiliu să se fi încheiat în mod corespunzător. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult, ne liniștește răspunsul dumneavoastră, e foarte bine că se întâmplă așa, vă mulțumesc și salut angajamentul clar al DG Agri de a nu aplica provizoriu nimic până când nu se pronunță Parlamentul European și nu-și dă consimțământul. Domnul Warborn, mulțumesc foarte mult, nu mai am nimic de adăugat deocamdată. Mulțumesc. Mulțumesc. Termenul pentru amendamente, pentru depunerea amendamentelor este 5 februarie. Vom vota pe 17 martie în cadrul comisiei. Vă mulțumesc încă o dată. Și trecem la punctul 8. E vorba de un aviz al Comisiei AFET cu privire la parteneriatul estic în pregătirea summitului parteneriatului estic care va avea loc în luna iunie. Raportorul nostru este doamna Marcheta Gregorova din partea verzilor, care îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi! Sunt în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta proiectul de acord privind recomandarea Consiliului Comisiei și a SAE cu privire la parteneriatul estic în vederea summitului din iunie 2020. Parteneriatul estic se, baza, estic se bazează pe angajamentele asumate de șase state, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina și, desigur, de partea cealaltă, Uniunea Europeană. 2019 a reprezentat uh, aniversarea a 10 ani de parteneriat estic uh, care a fost instituit la Praga cu avantaje reciproce pentru ambele părți. Face parte din politica de vecinătate, uh, vizează asocierea și integrarea mai aprofundată, precum și crearea unei platforme de schimburi inclusiv în ce privește dezvoltarea durabilă și schimbarea climatică. Parteneriatul estic este un cadru adecvat pentru cooperare bilaterală și multilaterală, punem accentul pe cooperare reciprocă și pe punerea în aplicare deplină a acordurilor, îndemnând Uniunea Europeană să se asigure că DCFTA nu uh, se îndepărtează de uh, obiectivele climatice sau de pactul ecologic. Trebuie să punem accentul pe o serie întreagă de teme, printre care conectivitatea și economia digitală. Um, asistența macroeconomică e fundamentală pentru aceste țări, dar ea trebuie întotdeauna să vină în sprijinul reformelor și al democrației pentru a stabiliza zona vecinătății Uniunii Europene făcând-o să respecte regulile. Încă mai sunt probleme de corupție, corupție în aceste țări, de evaziune fiscală, de spălare de bani, teme care trebuie abordate. Fac apel la continuarea finanțării în baza DCFTI și fac un apel la Comisie să-și continue finanțarea punând accentul pe pericolele de, a se, de ca aceste țări să se îndepărteze de la procesul de democratizare și de reformă. Vă mulțumesc, sunt, aștept cu interes amendamentele dumneavoastră menite să îmbunătățească acest proiect și cu siguranță vom discuta despre recomandarea Parlamentului cu toți raportorii din umbră. Mulțumesc și acum raportorii din umbră, din partea, mai întâi din partea PPE, Sandra Caniete. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să vă spun că voi încerca să nu reiterez cele spuse deja de doamna Regregorova, că avizul pe care l-a pregătit dumneavoastră este scurt, dar foarte dens pe fond. Parteneriatul estic a fost demarat în 2009 și s-a înființat ca o inițiativă pentru pace, nu împotriva cuiva. Asta vreau să subliniez. Uniunea Europeană a încheiat acorduri de asociere cu Ucraina, Georgia și Republica Moldova și acorduri cuprinzătoare de parteneriat, uh, un acord cu, uh, cu Azerbaijanul și cu Armenia și respectiv cu Belarus, tipuri diferite de acorduri. Parteneriatul nostru a evoluat într-un context geopolitic dificil și are un impact asupra realizării și punerii în aplicare a acordurilor acest lucru. Dar aici noi, în Comisia INTA, ne-am concentrat întotdeauna pe oameni și pe strânsa colaborare între cetățeni. Asta este esențial în contextul acordurilor de cooperare și asociere. Ca tare, salutăm în acest cadru creat la Riga în 2015 la summitul parteneriatului estic, zonele prioritare clar menționate în acord, dezvoltare economică, oportunități de piață, consolidarea instituțiilor, bună administrare, conectivitate, eficiență energetică, mediu, schimbări climatice, mobilitate și contacte între oameni, contacte nemijlocite între oameni. Susținem avizul prezentat de către doamna Gregorova, de doamna raportor, menit să consolideze integrarea economică a țărilor parteneriatului estic și subliniem importanța de a pune de plin în aplicare acordurile de liber schimb aprofundat și cuprinzător și uh, celelalte acorduri cu țările parteneriatului estic pentru că asta va permite existența mai multor oportunități de afaceri și schimburi comerciale. Însă trebuie să susținem, în același timp, ca partnership countries to have more țările parteneriatului estic să facă eforturi mai mari în contextul asistenței coordonate primite de la Uniunea Europeană pentru uh, administrarea acestor țări, uh, pentru susținerea sectoarelor financiar, bancar, reformelor fiscale și așa mai departe. Vrem să facem un apel la Comisia Europeană să pună la dispoziție și asistență financiară, microasistență financiară în sprijinul cooperării instrument, dezvoltării instrumentelor de dezvoltare și cooperare internațională. Vrem să ne asigurăm că la viitorul uh, summit al parteneriatului estic din iunie 2020 se va da un nou suflu de dinamism politic pentru viitorul acestui parteneriat as a long-term uh, EU policy. That în susținerea unei bune relații de lungă durată cu Uniunea Europeană. În încheiere, aș dori să-i mulțumesc din nou uh, raportoarei și Comisiei Europene, precum și ISEAE, pentru tot sprijinul acordat în activitatea noastră, aici în Parlamentul European, atunci când uh, lucrăm cu partenerii estici, mai ales în domeniul comerțului internațional. Mulțumesc! Mulțumesc și acum numele și de Imar. De, e, no Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Mihai Tudose, raportorul nostru din umbră, nu poate fi prezent, așa încât îi voi citi eu intervenția. În numele comisiei noastre și în numele S și D, aș vrea să insist asupra importanței de a dezvolta un proces de cooperare și integrare din ce în ce mai strânsă. Din păcate, evoluțiile pe flancul estic au un impact major asupra funcționării a acestui parteneriat. Din punctul nostru de vedere, sunt necesare două condiții pentru a ne salva această relație privilegiată. Mai întâi, o creștere a vitezei și calității reformelor din țările parteneriatului estic, ținând seama de faptul că aceste reforme reprezintă un efort nu ca să facă pe plac Uniunii Europene, ci ca să fie în avantajul cetățenilor din acele țări. Apoi, trebuie să crească eficiența, arătându-se că sprijinul acordat de Uniunea Europeană trebuie transpus în rezultate concrete care duc la îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor din acele țări. Cetățenii din acele țări s-au bucurat deja de o serie întreagă de uh, măsuri, cum ar fi liberaliz liberalizarea vizelor din 2014 pentru cetățenii din Moldova, Ucraina și Moldova și uh, în curând cu Belarusul. Stimularea mediului de afaceri și dezvoltarea în continuare a infrastructurii sunt de asemenea elemente importante. Mai sunt multe de făcut pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor din țările parteneriatului estic și pentru a realiza o interconectare cuprinzătoare. Un rol important trebuie acordat dezvoltării zonei Iași-Mungheni între România, trecerea dintre România și Moldova pentru securitate este necesar ca acest element să se, să se regăsească în atenția Uniunii Europene în contextul politicii de vecinătate imediată. În același timp, toate statele parteneriatului estic, cu excepția Belarusului, trebuie să, care fac obiectul unor măsuri de restricție, fac obiectul unor uh, uh conflicte pe teren și știm cu toții cum afectează acestea mediul de afaceri. Susțin uh, faptul că raportorul a ridicat în discuție problema uh, corupției, a influenței oligarhilor, Uh, și altele asemenea în țările parteneriatului estic. E fundamental să se combată corupția și să se întărească instituțiile democratice, inclusiv prin măsuri anticorupție adecvate, pentru a se îmbunătăți certitudinea juridică și mediul de uh, investiții cu uh, standarde cât mai înalte. Sugerez o deschidere cât mai rapidă a pieței interne, dezvoltarea interconectivității și a infrastructurii și o ajustare și o îmbunătățire a asistenței, a instrumentelor de asistență microfinanciară. Only two things. E... Și acum vreau să mai adaug și eu câte ceva. Ținând seama de avizul acesta și de rolul foarte important pe care îl joacă societatea civilă pentru crearea de capacități și aici uh, Comisia Europeană ar putea veni în sprijinul societății civile, cred că Comisia ar trebui să ofere sprijin tehnic suplimentar țărilor parteneriatului estic, așa încât să se îmbunătățească cadrul de investiții, mai ales în domeniul previzibilității, certitudinii și protecției investițiilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum Karin din partea Rinio. And uh, I will talk on behalf of Mr. Uh, Mulțumesc. În numele domnului Urmas voi vorbi. Țările parteneriatului estic sunt un partener important pentru Uniunea Europeană, valabil și în cazul comerțului. Cele șase state sunt, de fapt, al zecelea partener comercial al UE. UE e principalul partener comercial pentru Georgia, Ucraina, Moldova, Azerbaijan. Apoi urmează Belarusul și Armenia. UE donează și investește în vecinătate. Acest acord de asociere în comerț au dus la relații mai strânse cu Georgia, Moldova și Ucraina. Am ajuns la un nou și important nivel. Punerea în aplicare cu succes a acordurilor e cheia pentru a avansa pe calea europeană. Consolidarea statului de drept, lupta împotriva corupției și acestea vor îmbunătăți mediul de afaceri și vor încuraja investițiile în regiune. Și a sublinia și importanța pe care o au acestea ca platformă pentru evoluție democratică. Uniunea Europeană trebuie să continue să ofere sprijin financiar și tehnic pentru reforme și pentru punerea în aplicare a acordurilor și vreau să mulțumesc și eu raportoarei. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Nu mai avem alți raportori din umbră prezenți în sală. Dorește altcineva să intervină? Văd că nu. Atunci îi dau cuvântul domnului Vasilis Maragos, șef de unitate pentru Armenia, Azerbaijan, Belarus și parteneriatul estic. SAE, doriți să începeți? Bine, atunci din partea SAE, reprezentantul SAE. Mulțumesc, vă mulțumesc că ne dați cuvântul. Vă mulțumesc pentru discuție, pentru inițiativa pe care o are această comisie parlamentară de a contribui la recomandarea AFET. Discuția intervine la momentul potrivit. După, după cum știți, anul trecut Consiliul a mandatat Comisia să facă obiective pe termen lung politice pentru perioada de după 2020. Acum noi finalizăm un document, o comunicare comună astfel încât să stabilim cum vor arăta aceste viitoare politici. Urmează să se adopte în luna martie, după care vor urma concluzii ale Consiliului și apoi pregătirile pentru declarația în urma summitului. Așa cum spuneați, summitul va avea loc în luna iunie și mai exact la data de 18 iunie. Ne gândim la viitoarele obiective și începem cu rezultatele unei consultări lansate anul trecut. O consultare extinsă, am primit peste 200 de contribuții de la părțile interesate din statele membre, din țările partenere, din instituțiile și organismele UE, din instituții internaționale financiare, din mediul de afaceri, universități, cetățeni. Nu voi vorbi foarte mult, însă voiam să subliniez două rezultate importante în urma consultării. În primul rând, aceste acorduri sunt bune, avem rezultate concrete, mai ales pentru economie, comerț. Aici avem cifre impresionante care au fost menționate de europarlamentari. Și în ceea ce privește con- conectivitatea, lucrurile stau bine. Mai puțin bune sunt rezultatele pe guvernanță și statul de drept. Acolo e nevoie de un nou impuls și trebuie să se facă mult mai multe. O altă concluzie ar fi că obiectivele pentru 2020, cadrul existent, cei patru piloni identificați la Riga sunt uh, buni și în continuare valabili. Așa e și arhitectura, formatul pe care uh, l-am stabilit pentru cooperare, atât la nivel bilateral cât și multilateral. Cât despre priorități, lucrurile nici nu ar putea să stea altfel. O mare parte din contribuțiile primite au spus că economia este o prioritate de top, creșterea, ocuparea, Acestea sunt preocupările principale și prioritățile pentru cooperarea cu aceste state. Așa cum ne spuneați, important e să fie, important e să fie menținut statul de drept. Aceasta este o precondiție. Pentru a încheia, confirm faptul că viitoarea politică se va axa foarte mult pe nevoia de implementare de plină a acordurilor de asociere și acordurilor de liber schimb aprofundate. Rămân o prioritate cheie pentru viitor. Mă voi opri aici și așteptăm cu nerăbdare viitoarele discuții care vor avea loc până la summit. Mulțumesc! Mulțumim și acum Comisia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața. Salutări din partea DG NIR. Ați auzit câte ceva despre planurile pentru noile comunicări. Acum noi colaborăm cu serviciile, cu statele membre și sperăm că în curând și cu Parlamentul European, astfel încât împreună să asigurăm o unitate și un consens pentru această politică de succes pe care o cunoaștem cu toții. Un lucru care a fost și demonstrat la consultările structurale care au fost lansate în contextul celei de-a 10 aniversări. Ce am obținut prin această consultare structurală? S-a recunoscut faptul că Obiectivele pentru 2020, cadrul stabilit pentru ele, a dus la rezultate tangibile pentru mediul de afaceri, cetățeni, societatea civilă. Au existat reforme concrete care au fost primite bine. E un cadru valoros acesta și pentru viitor. Aș dori să adaug câteva cuvinte despre viitor, dar și despre interacțiunea între mediul de afaceri, societatea civilă și în contextul punerii în aplicare acordurilor de asociere și altor acorduri pe care le avem cu țările din regiune. În perioada trecută, împreună cu ajutorul acestei instituții, am transformat relațiile pe care le aveam cu societatea civilă, în special, dar și cu instituțiile financiare internaționale. O mare parte din sprijinul nostru trece prin uh, modificări tocmai pentru a avea un impact în economia reală. A fost o politică de succes în trecut. În cadrul acestor acorduri comerciale, noi oferim sprijin pentru IMM-uri, mai ales în cele trei țări care au semnat acordurile. Și acum ne gândim și la acordul de parteneriat cu Armenia, unde extindem acest sprijin pentru IMM-uri în Armenia și ne gândim cum putem să facem același lucru și pentru celelalte două state din parteneriatul estic. Cât despre societatea civilă, aici avem un acord de parteneriat foarte clar cu marile organizații din societatea civilă în special. Am reușit să mergem mai departe de la punerea în aplicare a proiectelor de societatea civilă la o implicare a societății civile încă de la început. în punerea în aplicare a reformelor, servicii mai bune pentru cetățeni, societatea civilă e recunoscută ca fiind un actor important nu doar în reforme, ci și pentru a micșora diferența între cetățeni, societatea civilă și instituțiile politice. Comunicarea com- comună va porni de la toate acestea, va ține cont de toate aceste concluzii și rezultate în urma consultării structurale și vom propune și un cadru nou, unul ambițios, subliniez acest fapt, care să contribuie la stabilitate, securitate, prosperitate în vecinătatea noastră estică. Totul bazat pe capacitatea de a rezista. Vă amintiți că acest aspect a fost unul important în strategia noastră globală pentru vecinătate. Rezistența economiei, o societăți rezistente, dar și instituții rezistente, stat de drept și nu în ultimul rând rezistență și în domeniul pro- protejării mediului. Ne așteptăm ca statele partenere să își dorească să se asocieze la o versiune adaptată pentru pactul ecologic, atunci când vorbim de elemente legate de mediu, economia circulară, totul adaptat la situația specifică din aceste țări. Ne vom axa mult mai mult pe comunicările strategice, am făcut-o și în trecut, am avut acțiuni foarte clare, ne bazam pe diferitele instrumente, EU for Business, de exemplu, pentru toate activitățile de sprijinire a sectorului privat. Mai avem UE pentru energie, UE pentru Armenia și așa mai departe. Pornind de aici, vom colabora cu toți partenerii, am făcut-o cu statele membre, noi ne dorim să colaborăm mai mult și cu Parlamentul European, astfel încât cetățenii să fie informați, mai ales la nivel local, să știe ce face Uniunea Europeană pentru ei. Și, în final, ceva despre diferențiere. Flexibilitatea e, de asemenea, importantă în politica noastră de vecinătate. Lucrurile acestea au fost menționate pe parcursul comunicării structurale de anul trecut dorim să găsim un echilibru mai bun între diferențiere și integrare, pentru că țările sunt diferite. Țările trebuie să rămână unite, să aibă un schimb de experiență între ele și cu noi, însă trebuie să fie și tratate într-o manieră diferită pentru că nivelul de ambiție este diferit și ritmul reformelor este diferit. Această diferențiere are loc mai ales la nivel bilateral, așa cum știți. Și în parteneriatul estic ne așteptăm și va face parte din propunerea noastră. Această politică va rămâne flexibilă și se va baza pe ambițiile și progresul țărilor partenere. Ajung la ultimul punct, mai mult pentru mai mult. Ne așteptăm să facem mai mult pentru acele țări care se implică mai mult, fac mai multe reforme și sunt mult mai active în relația cu noi. Credem că putem continua munca începută în trecut, dar trebuie să ținem cont și de noile provocări reprezentate de pactul ecologic, de domeniul digital, o societate activă, mai ales tinerii. Toți acești parteneri trebuie să fie implicați în întregul proces. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, dau cuvântul raportoarei noastre. Nu am alte comentarii, mulțumesc. Mulțumim foarte mult termenul pentru amendamente, data de 24 februarie la orele 12. Bine. Adoptare 16 martie. Să trecem atunci la punctul 9, un proiect de aviz, aviz pentru AFET cu privire la Balcanii de Vest, un alt subiect interesant, raportorul este domnul Butikofer Reinhardt. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum știți bine, Spațiul pentru un aviz e întotdeauna foarte limitat, așa că am 10 puncte redactate. Aceste 10 puncte veți vedea că nu sunt deloc controversate. Le voi sublinia pe acelea care ar putea să iște discuții. De exemplu, la punctul 4, aici avem acordul de liber schimb între Uniunea Economică Eurasiatică și Republica Serbia se exprimă aici o preocupare. S-ar putea să se submineze obiectivele din acordul de stabilizare și asociere și cererea de aderare. La punctul 6, textul e foarte precaut, dar se subliniază faptul că e nevoie de relații de bună vecinătate și se menționează unul dintre cele mai importante conflicte, cel dintre Serbia și Kosovo, apoi la șapte, necesitatea de a acorda o prioritate deosebită acestei regiuni în strategia UE privind conectivitatea. Nu are niciun rost să vorbim despre conectivitate dacă nu facem același lucru și în vecinătatea apropiată. Ultimele două puncte au de a face cu dimensiunea energetică. Trebuie să fie menținute proiectele care sunt aliniate cu obiectivele de mediu ale UE și legislația de mediu și de asemenea și dispozițiile din Tratatul Comunității Energiei. Mulțumesc foarte mult. Acum raportorii din umbra au cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Ghiori, voi vorbi în limba maghiară. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc raportorului pentru munca făcută. Totul a început cu probleme, pentru că raportul a trebuit să fie pregătit înainte ca pe data de 7 februarie Comisia să își publice strategia pentru extindere. Așa că eu aș propune să înglobăm părțile de comerț în acest document. Mi-aș dori să apară acolo și încrederea reciprocă. și o abordare bazată pe merite. Mă bucur să văd că Parlamentul și raportorul sunt pentru extindere. Acest acești parteneri sunt importanți pentru Uniunea Europeană și majoritatea comerțului se face cu Uniunea Europeană, 65% din importuri și 80% din exporturi sunt pentru piața Uniunii Europene. Și noi avem de profitat de pe urma acestor schimburi comerciale. 9 milioane de euro reprezintă surplusul comercial, excedentul comercial pe care le are Uniunea Europeană. Putem vedea că această regiune, Balcanii de Vest, a încercat să se adapteze, dar nu știm când extinderea va deveni o realitate. Punctul 4. Acolo există o îngrijorare legată de acțiunile Serbiei. Eu aș fi prudentă și nu aș arăta pe nimeni cu degetul. Aș schimba textul acolo și aș spune că solicităm, solicităm țărilor candidate ca atunci când își elaborează politicile comerciale să țină cont și de o viitoare apartenență la Uniunea Europeană. Însă trebuie să ne amintim că discutăm despre state suverane, deja le impunem foarte multe, deja pe parcursul negocierilor de aderare le cerem să aibă rezultate bune, avem cerințe foarte stricte care sunt greu de îndeplinit. Așa că eu nu aș utiliza un limbaj atât de ferm la punctul 4. Apoi IMM-urile. Mi-aș dori ca acestea să fie mai bine evidențiate în acest text. Și mi-aș mai dori ceva. Uniunea Europeană ar trebui să sprijine Serbia și Bosnia-Herzegovina UE ar trebui să promoveze apartenența lor la OMC. Celelalte două fac parte din OMC, deci și acestea două ar trebui să adere. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult și acum îi mai partea și de. I'm here again. <laughs> Thank, eh, muchas gracias, Mulțumesc, domnule președinte. De această dată Intervin în numele domnului Marek Belga. Nu poate fi uh, astăzi aici. Voi citi intervenția dumnealui. Extinderea UE către Balcanii de Vest este o chestiune de importanță strategică pentru Uniunea Europeană. Ne permite să extindem zona de, liber, de pace și prosperitate în regiune, facilitează o cale clară de dezvoltare pentru uh, aceste țări și ne uh, consolidează legăturile comerciale și de investiții. Recomandarea către Parlamentul recomandă Consiliului uh, și uh, celelalte instituții înainte de summitul balcanic din mai 2020 să ne angajăm să continuăm negocierile cu Serbia și Muntenegro și să deschidem negocierile cu Macedonia de Nord și Albania și să facilităm o cale ușoară de acces Bosniei, Herțegovina și Kosovo. Aceste lucruri sunt importante ca urmare a anul, amânării deciziei de la Consiliul din anul trecut pentru deschiderea uh, negocierilor cu Albania și Macedonia de Nord. Trebuie să ținem cont de noua metodologie de uh, negocieri pentru aderare adoptată de Comisie, care trebuie să stabilească limite clare și posibile și um, permite uh, renegocierea capitolelor închise în cazul în care nu se fac reformele așteptate. Țările partenere uh, și candidate trebuie să facă reformele care să garanteze bună funcționare și democratică funcționarea instituțiilor, statul de drept, asigurarea de condiții egale în domeniul comerțului pentru toți participanții și să introducă garanții pentru protecția investițiilor, precum și adaptarea standardelor europene în ceea ce privește drepturile sociale și de muncă ale cetățenilor. Pentru S și D este important ca reformele legate de aderarea la UE în Balcanii de Vest nu doar să contribuie la sporirea comunității economice și uh, a investițiilor economice, Trebuie să sprijinim și o mai bună prosperitate, o creștere a standardelor de viață și a bunăstării sociale în general. Este vital să cooperăm pentru a îmbunătăți conectivitatea uh, infrastructurii, să consolidăm uh, relațiile comerciale și să extindem zona comercială uh, respectivă. Facem, trebuie să facem apel la instituțiile europene să crească nivelul finanțării de susținere tehnică pentru statele din Balcanii de Vest prin instrumentul de asistență pentru preaderare. De asemenea, aș dori să subliniez că considerăm că raportorul a făcut o treabă foarte bună și așteptăm cu interes să lucrăm cu dumnealui pentru uh, și să țină cont de, de observațiile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult, doamna Dita Cearanțova, din partea Renew. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să-i mulțumesc raportorului pentru această primă schiță. Uh, apreciez tonul pozitiv al proiectului, mai ales după concluziile Consiliului, transmitem astfel un mesaj pozitiv regiunii. Nu doar că se subliniază negocierile de aderare cu aceste țări, dar transmitem și mesajul că Uniunea Europeană este pregătită să-și Uh, să facă angajamente și că suntem un partener de negociere de încredere. Nu numai că trebuie să promovăm accesul de aderare, dar uh, trebuie să căutăm și moduri de a susține concret aceste țări pentru a le apropia de Uniunea Europeană. Dincolo de negocierile care deja sunt incluse în aviz, aș vrea să mai subliniez câteva domenii. Cred că trebuie să continuăm să finanțăm proiectele din fondurile pentru Balcanii de Vest și prin alte fonduri și să mm, creștem instrumentul de mm, asistență preaderare pentru a sprijini uh, reformele în uh, domeniile vitale pentru, a fa- pentru rețeaua de, comercial, de comerț, acestea sunt infrastructura de transporturi importantă pentru a facilita importurile și exporturile cu regiunea, dar și uh, aspectul cooperării uh, judiciare pentru a asigura un mediu de afaceri stabil. Ar trebui de asemenea să promovăm uh, un acord regional tip Schengen pentru a, a, a um, permite țărilor să fie mai pregătite pentru integrarea europeană, deschizând și granițele acestora. În aviz trebuie să subliniem uh, și un alt lucru care a fost deja uh, menționat de colegul meu de la PPE, că Uniunea Europeană trebuie să susțină în continuare negocierile de aderare cu Bosnia și Serbia. Acestea sunt doar câteva elemente pe care aș vrea să le adăugați la aviz. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Zahardil uh, de la ECR. Uh, da, în țara mea este uh, pentru extinderea Uniunii Europene și de aceea cred că Uniunea Europeană trebuie să transmită mesaje clare despre perspectivele de aderare țărilor din Balcanii de Vest. Pe de altă parte, trebuie să spun că Înțelegem și statele membre UE care uh, sunt un pic obosite de această extindere. Pot să înțeleg de ce se petrece acest fenomen. Ar trebui, prin urmare, să insistăm de respectarea angajamentelor înainte de uh, extinderea Uniunii Europene cu noi membrii. Susțin uh, acest aviz, putem susține mesajele politice cheie incluse în acesta, dar așa să fac două precizări. În primul rând, consider că trebuie să subliniem cu mai multă fermitate necesitatea combaterii corupției și uh, de necesitatea unei bune guvernanțe, pentru că aceste țări se confruntă cu probleme mari în domeniul corupției și uh, guvernării și nu trebuie să uh, ne dăm înapoi, trebuie să le spunem clar că ne așteptăm ca ei să îmbunătățească situația în această privință în orizontul uh, apropiat. Cred că trebuie să ținem cont de o chestiune importantă în domeniul energiei. În primul rând că în regiune există uh, mari lacune de furnizare. Uh, energie. Pentru aceste țări este foarte important să combată sărăcia energetică în regiune. Cred că acolo există o posibilitate extraordinară pentru sectorul energetic care poate deveni un uh, vector de progres. Uh, mă, mă gândesc la uh, coridorul de sud pentru gaz și chiar dacă ne gândim la energiile regenerabile, cred că uh, Uh, și ele uh, pot juca un rol foarte important aici. Poate că ar trebui să subliniem aceste aspecte în aviz. Sunt convins că la sfârșit rezultatul va fi pozitiv. Mulțumesc! Nu mai sunt solicitări de intervenție, așa că am să dau cuvântul domnului Kovalski de la comisie. Stați o clipă, pentru că mai dorește să intervină cineva. Doar câteva cuvinte domnul Morel. Este un proiect de aviz uh, Uh, ceva mai nuanțat decât cel de la AFET. Comisia AFET uh, are câteva paragrafe care sunt provocări curate. Se propune chiar uh, să facem extinderea prin majoritatea calificată, ceea ce reprezintă probleme pentru anumite țări. Eu cred că textul este corect, ceea ce nu înseamnă că va trebui să avem la un moment dat un, o dezbatere pe tema extinderii în sine. Pentru că dacă singur proiect al Europei acum este extinderea neobosită și fără mm, sfârșit și fără mm, să ne punem nicio întrebare, uh, cred că în țara mea, în Franța, vom avea probleme, probleme de uh, ținute de modul în care ne ascultăm unii pe alții, pentru că dacă piața, dacă Europa este uh, doar o piață mare, putem să ne extindem la nesfârșit. Însă dacă Europa corespunde și unui proiect politic, e bine, acolo uh, merită să avem o dezbatere, pentru că în multe țări și uh, știu mai bine situația din țările fondatoare, dar nu știu cum este în alte țări, dar cred că extinderea în ziua de azi uh, generează angoase și întrebări pe care trebuie să le luăm um, în serios, pentru că altfel riscăm să Uh, fim destul de lezați aici. Întregul, proiectul, uh, întregul proiect european uh, poate avea de suferit foarte mult. Trebuie să nu sunt foarte sigur că trebuie să continuăm cu extinderea neobosit și din ce în ce mai mult. Acum Comisia Europeană. Da, bună dimineața! Câteva comentarii în legătură cu abordarea Comisiei și activitățile noastre pentru această regiune. În prima jumătate a acestui an, încă o continuare a activității noastre uh, din ultimii ani, ne-am concentrat uh, pe trei chestiuni. Comunicarea în ceea ce privește metodologia revizuită de extindere, la începutul lui februarie. Ne-am concentrat pe uh, redeschiderea negocierilor cu Macedonia de Nord și cu Albania și lucrăm la o propunere de comunicare a Comisiei în legătură cu un plan de investiții economice substanțiale pentru întreaga regiune, pe care sperăm să îl putem prezenta la summitul uh, de la Zagreb din luna mai. Planul uh, economic de investiții va pune accentul mult nu doar pe investiții economice și pe sprijinul acordat operatorilor economici, dar și pe statul de drept și uh, va exista un element ecologic foarte important, menționat chiar așa, uh, în acești termeni, în uh, comunicarea Comisiei referitoare la pactul ecologic. Cooperarea regională, aici salutăm uh, textul uh, din avizul dumneavoastră referitor la cooperarea regională, pentru că aceasta face parte uh, din succesul, din elementele necesare pentru succesul acestui plan. Poate că ați văzut sau ați citit studiul Băncii Mondiale care subliniază că o mai bună Uh, integrare pe piață ar uh, însemna o creștere de 6,7% la PIB-ul regiunii, o creștere substanțială. Lucrăm cu regiunea prin uh, spațiul economic regional bazat pe patru piloni, comerț, investiții, mobilitate și agenda digitală. Aceasta este planul multianual uh, convenit la Trieste în 2017. Uh, zona de liber schimb se bazează pe CEFTA și uh, s-au făcut progrese în ultima vreme. S-au încheiat câteva acorduri deja. Planul multianual pentru spațiul economic regional se bazează pe uh, crearea unui uh, standard comun de investiții, astfel încât partenerii din Balcanii de Vest să poată folosi aceste standarde când negociază acordurile comerciale bilaterale pentru a se asigura că respectă cele mai bune practici europene în domeniu. Aici am făcut progrese și sprijinim în continuare sectorul privat din regiune. În ultimii 10 ani contribuția uh, instrumentelor regionale pentru acces la finanțare a fost uh, peste 320 de milioane de euro. Practic, capital pentru investiții de peste 3,7 milioane de euro. Am creat un instrument de garanție pentru a investiții de 1, uh, 150 de milioane uh, de euro, de 10 ori valoarea sa inițială. Uh, în ceea ce privește fi perspectivele financiare, sperăm să extindem la Balcanii de Vest Fondul European de Dezvoltare Regională și să sprijinim uh, investițiile cu ajutorul acestuia. De asemenea, în ceea ce privește proiectele de conectivitate, în uh, noua comunicare propusă, care va fi propusă la Zagreb, uh, propunem continuarea acestora. Uh, prin uh, cadrul de investiții pentru Balcanul de Vest, din 2013 am sprijinit uh, proiecte de 880 de milioane de euro și acestea au generat uh, în general 3,2 milioane de investiții private pentru proiecte cheie de conectivitate, transport rutier, dar și feroviar și proiecte energetice. Vom continua la fel și vom menționa acest lucru și noua comunicare din partea Comisiei. În ceea ce privește agenda ecologică, propunem să reflectăm în măsura posibilului elementele din pactul uh, ecologic european și să le traducem și să le adaptăm la realitățile de pe teren, desigur. Mulțumesc! Perfect. This Green Deal is also... Mulțumesc, da. Pactul ecologic apare peste tot. Uh, nu știm exact ce înseamnă el, dar uh, desigur trebuie să reflectăm uh, la moduri, modul în care putem face parteneriatul mai ecologic. Are cuvântul domnul Rambold de la SEAE. Good morning. Um, well, uh... Bună dimineața. Colegii la comisie au spus câteva chestiuni pe care nu vreau să le repet. Am să vă prezint puțin contextul. Pentru că s-au făcut câteva uh, recomandări INTA în ceea ce privește formulările uh, ce vor fi uh, introduse în uh, propunerea de rezoluție. Vreau să fac câteva observații legate de ce au spus colegii mei mai înainte. În ceea ce privește SAE, din punctul de vedere al SAE, Înaltul reprezentant este pentru deschiderea uh, negocierilor de aderare cu Albania și Macedonia de Nord, a subliniat că ei au îndeplinit uh, criteriile și, prin urmare, speră că se poate ajunge la un consens pentru deschiderea negocierilor cu cele două state. De asemenea, înaltul reprezentant a subliniat că metodologia revizuită prezentată de comisie ține cont de toate pozițiile din Consiliu și uh, reflectă un echilibru considerăm că modernizarea procesului de extindere și deschiderea uh, negocierilor de aderare ar trebui să fie purtate în paralel. Uh, aș vrea să mă refer la punctul 4 din uh, sugestii, recomandări semnarea de către Serbia unui acord de liber schimb cu Uniunea Economică Eurasiatică. Serbia poate face acorduri cu alte țări sau uh, organizații înainte de aderare la UE, dar acestea trebuie să respecte obligațiile uh, asumate de Serbia conform acordului de stabilizare și uh, preaderare se analizează de la caz la caz. În cazul începerii negocierilor de aderare, Serbia a decis să se retragă din toate aceste acorduri în momentul aderării. Deci acordurile cu state terțe sunt supuse unor condiții. Și acest lucru este regula generală care se aplică tuturor țărilor care uh, urmăresc să se alăture Uniunii Europene. Impactul real al economic al uh, acestui uh, acord este foarte limitat și comparativ cu existența celorlalte acorduri bilaterale pe care deja le are Serbia cu alți parteneri. Înțelegem scara uh, schimburilor comerciale cu Serbia. UE reprezintă 53% din uh, nivelul schimburilor comerciale cu uh, Serbia, pe când Rusia are cam 10% cu Serbia. Investițiile UE în Serbia sunt de vreo 10 ori mai mari decât ale Rusiei. Colegii de la Comisie au uh, vorbit în detaliu despre importanța conectivității și despre aspectele regionale. Um, de la punctul 7 vreau să subliniez că din perspectiva SAE importanța conectivității și a cooperării regionale uh, este foarte mare pentru stabilitatea regională. Acesta este un element important în rezolvarea chestiunilor bilaterale apărute în, între partenerii din Balcanii de Vest și, în general, contribuie la un uh, la o atmosferă de cooperare reciprocă. La punctul 10, textul uh, propus, nou, referitor la necesitatea partenerilor uh, uh, din Balcanii de Vest, care sunt membri ai comunității energetice, să implementeze um, Um, prevederile de acolo, eu vreau să subliniez faptul că um, Serbia um, face um, unbundling-ul, cuplarea, așa cum a cerut-o Secretariatul um, Comunității Energetice. Și, uh, de asemenea, chestiunile legate de accesul uh, părților terțe la capacitățile de transport de gaz în Serbia uh, să respecte legurile, uh, pentru că um, s-a cerut Serbiei să se alinieze achiului comunitar în ceea ce privește proiectul Gaztrans și piața gazului. Acest, astfel am răspuns și preocupărilor unui antevorbitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Buticov. Doamna Buticov, raportorul nostru are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc uh, colegilor. Aștept amendamentele pe care le vor depune. Voi face și eu câteva amendamente. cu eventuale precizări suplimentare care nu și-au găsit locul în uh, versiunea anterioară, cred că suntem într-un gând. Doar în jurul punctului 4 cred că au apărut unele controverse în legătură cu modul în care ar trebui tratată problema aceasta sârbă. și va trebui să discutăm intens pentru a vedea cum ne dorim cu adevărat să rezolvăm această problemă. Vă mulțumesc tuturor și colegilor și comisiei și SAE. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Buticofer. Termenul este, pentru depunerea amendamentelor este 24 februarie, tot la ora 12 și apoi vom vota la sesiunea din martie. Mulțumesc. Trecem acum la punctul 10 un raport GSP un uh, subiect tot important al ordinii de zi de astăzi. 71 de țări beneficiază de pe urma regulamentului GSP. Multe dintre ele sunt în diferite stadii de dezvoltare și beneficiază, deci, de un sprijin important în susținerea acestei strategii. Sunt țări care și-ar dori chiar o, aprofundare, o evaluare mai aprofundată a angajamentului lor cu privire la această schemă generalizată a preferințelor mă refer la Cambodgia și Myanmar în special. E un subiect important pentru ordinea de zi, e un subiect important pentru evaluarea situației de la zi, dar și o, un program important și cred că ar trebui să ne așteptăm la o propunere pentru modernizarea GSP din partea Comisiei, începând cu 2021, pentru că actualul uh, uh regulament expiră în 2022. Deci, e important să avem o modernizare a regulamentului GSP. Sunt alături de noi uh, reprezentanții Comisiei, DigiTrade și SEAE. Le voi da cuvântul pentru un timp total de 15 minute. Mai întâi dau cuvântul uh, reprezentantului DG Trade, doamnei Alina Boiciuc. Good morning, members of the European Parliament. Uh, Bună dimineața, doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului European. Suntem aici în fața dumneavoastră pentru un schimb de opinii cu, pe marginea unui raport al Comisiei Europene cu privire la schema generalizată de preferințe. Este a treia ediție, a treia dată când am realizat un astfel de raport potrivit actualului regulament și el s-a publicat și transmis în același timp către Parlamentul European și Consiliu pe data de 10 februarie. Într-adevăr, raportul acoperă dezvoltarea a 71 de țări beneficiare, punând accentul pe 9 țări GSP Plus și pe 3 țări care se află sub regimul unui angajament uh, sporit uh, Everything But Arms. aș sublinia principalele mesaje pe care am încercat să le transmitem prin acest raport. Mai întâi, aș dori să menționez partea economică, Programul GSP a fost instituit pentru a veni în sprijinul acest, integ integrării acestor țări în uh, contextul uh, comerțului internațional și pentru a susține dezvoltarea economică a acestor țări. Și rezultatele ne arată un succes, arătând că în 2017 și 2018 exporturile din cele 71 de țări beneficiare către Uniunea Europeană au sporit până la aproape 184 de miliarde, din care 70 de miliarde au fost înregistrate în schema GSP uh, ca fiind un uh, rezultatul cel mai înalt obținut vreodată, cel mai mare. Deci, valoarea exporturilor a sporit, ceea ce înseamnă că aceste țări se folosesc de avantajele acestea și uh, exportă mai mult către Uniunea Europeană. Cifrele sunt foarte grăitoare, mai ales pentru țările mai puțin dezvoltate. Ce ne arată statisticile? Că importurile Uniunea, Uniunii Europene din țările mai puțin dezvoltate s-au uh, uh dublat mai mult chiar de atât, decât ceea ce exportă aceste țări către restul lumii. Deci, iată, o schemă foarte generoasă pentru aceste țări, care le oferă mult de câștigat. Încă un lucru, unele țări s-au îmbogățit relativ și au părăsit această schemă în acești doi ani, sunt 11 țări în total care au făcut acest lucru și estimăm că numărul de beneficiari va începe să se reducă de la un an la altul și considerăm că acesta e un element de succes, care demonstrează succesul acestei scheme de sprijin pentru integrare economică. Țările acestea au ajuns la un nivel uh, mediu înalt chiar, au atins pragul identificat de Banca Mondială și în momentul acela, în mod automat, au părăsit acest program. Încă un element care se regăsește în raportul nostru îl reprezintă contribuția GSP la dezvoltarea durabilă. După cum știți, mai ales aranjamentele GSP Plus sunt însoțite de obligația de a pune în aplicare în mod eficient convențiile, 27 de convenții uh, care acoperă uh, protecția mediului, drepturile uh, omului, bună, bunăstarea sau situația bună a mediului și uh, condiții de muncă echitabile. Deci am văzut că astfel de scheme produc rezultate. Să vă dau un exemplu. În ce privește munca copiilor, Sri Lanka a introdus o zonă în care nu există muncă efectuată de către minori și încearcă să reducă acest fenomen în țară, până la 1%, de la 16%. S-a angajat de asemenea ca până în 2022 să reducă la zero fenomenul muncii efectuate de copii. Bolivia, datorită presiunii Uniunii Europene, dar și a comunității internaționale, și-a revizuit legislația privind uh, munca efectuată de copii și acceptă standardele internaționale de a stabili la o vârstă de 14 ani vârsta minimă pentru a intra în câmpul muncii. Mongolia, de asemenea, uh, în urma discuțiilor cu noi, s-a supus unui studiu în materie de munca copiilor. Cât privește drepturile fundamentale, aș dori să le menționez și pe acestea. Kyrgyzstan, ultima țară care s-a alăturat acestei scheme GSP+, a făcut progrese legislative privind drepturile omului și și-a actualizat lista de ocupații periculoase în efortul de a eradica munca copiilor în condiții periculoase. Kazahstanul și-a adoptat legi pentru a apăra drepturile copiilor și ale femeilor, eliminând uciderile și protejând persoanele transgender. EU industry also has a big contribution. Și industria are o contribuție semnificativă, aș vrea să spun, pentru că atunci când se fac investiții în aceste țări, sunt impuse, sunt uh, folosite standardele internaționale la care trebuie să adere aceste țări. Încă un lucru uh, pe, referitor la următorul ciclu de, de monitorizare, care începe acum în 2020, în acest ciclu de monitorizare ne vom concentra pe temele cele mai îngrijorătoare, și anume Acestea se regăsesc în raport, printre ele se află libertatea societății, uh, mai ales în Pakistan și în Filipine, mai ales libertatea presei. Am observat de asemenea că legislația în materie de pedeapsa capitală creează discuții, de naștere la discuții. Se discută despre reintroducerea sa în Sri Lanka, Mongolia și Filipine. Din ce în ce mai mulți uh, beneficiari se confruntă cu provocări în ce privește libertatea de asociere. Ca tare, provocările care stau în fața noastră sunt destul de mari, cum vom reuși noi să le facem față, cum vom lucra pe marginea lor. Am identificat cinci chestiuni prioritare și ne vom concentra în fiecare țară pe aceste cinci chestiuni prioritare și le se vor regăsi în rapoartele noastre pentru fiecare țară. Vom continua să pro- programăm misiuni de monitorizare, să ne implicăm în dialog politic, și în fiecare an să le transmitem acestor țări chestionare pe care ele să le umple. În paralel, am început să lucrăm la viitorul regulament GSP, așa cum la care v-ați referit și dumneavoastră, și cu siguranță învățămintele trase din aplicarea actualului vor uh, influența modul în care vom concepe următorul regulament. Și încă două vorbe înainte să dau cuvântul SEAE. Este prima dată când avem o evaluare a uh, celor trei beneficiari, Bangladesh, Cambodgia și Myanmar, Myanmar ale um, acordului totul, dar cu excepția armelor, everything but arms, uh, Vom avea cu una dintre aceste țări uh, o discuție chiar în această după amiază. Însă ce vreau să precizez este că din ce în ce mai mult Comisia dorește să folosească schema GSP nu numai pentru a stimula aceste țări să-și actualizeze standardele, ci și pentru a folosi bățul atunci când constatăm că sunt încălcări ce se perpetuează de multă vreme. Mulțumim Parlamentului uh, pentru implicarea sa activă în acest proces GSP. Uh, Contribuția dumneavoastră și pârghile de care vă folosiți ne sunt foarte de folos. Um, dumneavoastră efectuați misiuni în aceste țări și ne transmiteți mesajele de pe urma acestor misiuni și noi la rândul lor nostru le transmitem celor care se ocupă de monitorizare. Sperăm și contăm în continuare pe colaborarea cu dumneavoastră în acest proces. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum domnul Gus Hutuan Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului European și secretariatului. Vă mulțumesc foarte mult pentru organizarea discuției de astăzi. Raportul comun al Comisiei și al înaltului reprezentat este o mărturie a unei foarte bune colaborări dintre DG Trade dar și de Ocupare. Știm foarte bine că drepturile uh, muncii legate de muncă sunt drepturile ale omului și pârghia uriașă pe care o oferă politicilor Uniunii Europene acest instrument GSP. Pe 10 februarie, citez, a spus așa, comerțul este unul dintre instrumentele cruciale pe care le are la dispoziție Uniunea Europeană pentru a susține și promova drepturile omului, drepturile muncii și bună administrare, care reprezintă un pilon al unei dezvoltări durabile în întreaga lume. Aș dori să spun că în ultimii șase ani, angajamentele GSP au devenit un instrument central în instrumentarul nostru de politică externă. Poate unul dintre cele mai eficiente instrumente de politică externă pe care le are Uniunea Europeană când vorbim despre drepturile omului și drepturile muncii. GSP Plus și mai recent uh, angajamentul sporit Everything But Arms au un rol foarte important pentru dialog, dialogurile noastre politice și privind drepturile omului implicând poziții ale tuturor actorilor de pe teren și sprijinindu-i în lupta lor pentru apărarea drepturilor omului și ale muncii. Este foarte important să implicăm uh, comisia dumneavoastră atunci când vorbim despre acest raport, pentru că accesul general la piață oferă și este însoțit și de responsabilități. Punerea în aplicare a convențiilor internaționale privind drepturile omului și drepturile muncii reprezintă o cerință fundamentală pentru a rămâne beneficiar al acestei scheme. Și această afirmație rămâne adevărată și în zilele noastre. În 2018 s-au semnat tratate. Dar tratatele acestea nu înseamnă neapărat că sunt și puse în aplicare, după cum știți foarte bine din misiunile pe care chiar dumneavoastră le-ați uh, de efectuat în țările vizate. Mai mult decât atât, progresul beneficiarilor GSP+, GSP și EBA este un proces treptat. Cu alte cuvinte, se mișcă ușor-ușor în sus GSP, GSP+, și din ce în ce mai mult EBA, angajamentul sporit Everything But Arms, reprezintă necesitatea unui sprijin de lungă durată pentru cei implicați în acest proces. Raportul și documentul personalului Comisiei vizează 10 țări, vizează toate aceste țări și reprezintă un text direct și uneori reprezintă o lectură destul de dificilă pentru toată lumea, în special pentru țările vizate. Știm cu toții că rămân provocări în cele 71 de țări beneficiare cu privire la libertatea societății, a presei, accesul la justiție, drepturile minorităților, pedepsa capitală și libertatea de asociere. Progrese insuficiente inclusiv în unele dintre țări mai mari, țările mai mari beneficiare, au dus la o monitorizare sporită și la o creștere, a, la, o, la cerința de a se crește angajamentele, mai ales în, drepturile, în domeniul drepturilor omului. Așa cum au arătat și Comisia DG Trade, pentru prima dată avem un document separat al personalului cu privire la angajamentul pentru uh, Cambodgia, Myanmar E foarte simplu. E vorba de o încălcare a principiilor Națiunilor Unite și Organizației Internaționale a Muncii și este motivul pentru care există îngrijorări profunde cu privire la aceste încălcări exprimate de ONU, de Organizația Internațională a Muncii, de Comunitatea Internațională, de Parlamentul European, de societatea civilă, apărătoarea drepturilor omului și sindicate. Pentru a rezuma raportul, s-ar putea spune că, fără excepție, guvernele au demonstrat un angajament serios și substanțial cu Uniunea Europeană, inclusiv în timpul misiunilor. S-a constatat acest lucru. Progresul este adesea prea încet și prea treptat, dar Rezultate concrete s-au înregistrat și DG3 s-a referit deja la un număr de rezultate concrete, de exemplu în domeniul drepturilor uh, privind copiii, munca copiilor, dar mai sunt și provocări la punerea în aplicare a convențiilor cheie. Raportul din 2020, uh, elaborat de comisie, DG3, DG Employment și uh, SAE, au pus accentul pe problemele cele mai importante. Concern. We have put these challenges and issues of concern. Am pus deci accentul pe cele mai importante probleme, cele mai proeminente probleme care, pe care le-am adus în atenție pentru a injecta un sentiment al urgenței și al prioritizării care ar trebui să orienteze politicile și acțiunile acelor țări. În mod esențial, este vorba de o declarație publică a ceea ce noi, Uniunea Europeană, așteptăm de la aceste țări ca uh, răspuns, ca reacție la uh, avantajele pe care le uh, oferim. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Și acum, membrii implicați din această comisie, raportorul privind GSP, a plecat dintre noi de aici, din comisie, din cauza Brexit, dar sunt uh, de față raportorii din umbră. Domnul Sean Kelly din partea PP. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și comisiei pentru intervenție. În primul rând, permiteți-mi să spun că această discuție este una foarte importantă în tot ceea ce facem noi în Uniunea Europeană pentru dezvoltare durabilă sprijinită prin comerț trebuie să fie promovată integrarea regională, trebuie să existe oportunități pentru investiții în comerț. Acestea sunt elementele principale din politica noastră comercială. Acest lucru ar trebui să fie subliniate mai mult și ar trebui ca Uniunea Europeană să aibă o mai bună viziune pe viitor. Și mai ales când ne gândim la Brexit, trebuie să ne întrebăm următoarele. Fără Uniunea Europeană, ce s-ar întâmpla? Statele individuale, la nivel individual, ar face ceea ce se întâmplă acum? Cred că răspunsul ar fi nu. Și de aceea cred că e foarte important și să avem pe cetățeni alături de noi pe măsură ce avansăm. GSP, GSP Plus pentru sprijin creștere economică. Sunt politici foarte importante la nivel global. Beneficiarii acestor politici au reușit să avanseze în perioada acoperită de raportul redactat de comisie, un lucru important. Importurile în Uniunea Europeană prin țări GSP a crescut foarte mult, 16,2% în 2017-2018. Dacă ne gândim la cele mai puțin dezvoltate state și importurile de acolo, aici a existat o dublare în proporția lor în importuri, 2,2%. Progrese s-au făcut și în țările beneficiare, dar mai există și lipsuri pe care nu le putem ignora și care persistă. E încurajator să vedem că toate statele GSP, GSP Plus au semnat acordurile la Paris. Putem să vedem că s-a progresat pe chestiuni cum ar fi munca efectuată de copii, menționată de comisie, abolirea pedepsei capitale și apoi drepturile persoanelor cu dizabilități. Nu putem ignora problemele care mai există. Retragerea preferințelor pentru Cambodgia ne arată că nu totul se mișcă în direcția potrivită în toate statele. În raportul comisiei regăsim problemele care mai apar în anumite state, libertatea de asociere, de exemplu, și o îngrădire a societății civile. E clar din raport că sistemul GSP a funcționat cu succes. De cele mai multe ori, țările au putut să atragă investiții, să creeze lanțuri de valori, Există ocupare și prosperitate în aceste țări care fără GSP n-ar fi existat. Comisia trebuie să fie vigilentă în continuare, să vadă ce se întâmplă în țări cum, sunt, cum e Cambodgia și că există aceste măsuri de a retrage a preferințelor atunci când cineva nu respectă termenii acordului. Pentru a încheia, trebuie să ținem cont întotdeauna de faptul că GSP-ul ajută țările cele mai vulnerabile să facă mai multe pe legislație, pe implementare, pe drepturile omului și convențiile internaționale cu privire la drepturile omului. Să nu așteptăm perfecțiune, ci un progres constant voi încheia subliniind faptul că și pentru cetățenii noștri e important să știe ce facem noi bine. Am reușit să creăm locuri de muncă, să îmbunătățim calitatea vieții în aceste țări, am îmbunătățit situația drepturilor omului în aceste țări și cei care vor să facă parte din schemă trebuie să respecte toate acestea. Și apoi trebuie să se semneze și să se pună, s-a semnat și trebuie să se pună în aplicare acordul de la Paris. Sunt povești de succes pe care cetățenii noștri nu prea le cunosc. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim din partea S și de nu avem raportorul din umbră, Catlin. Da, mulțumesc, ați menționat Brexitul și schimbările, sunt schimbări și în grupul nostru, avem colegi noi. Uh, Domnul Glucksmann e un membru nou și raportor din umbră, dar nu poate fi astăzi alături de noi, așa că transmit eu mesajul dumnealui. Trebuie să vă spun că, din perspectivă socioeconomică, acest raport sublinează elementele pozitive. Comerțul a crescut cu țările în curs de dezvoltare, uh, astfel încât s-au cre- s-a creat venit și s-au creat locuri de muncă. Însă lucrurile nu stau la fel dacă ne gândim la țările africane care au rămas în urmă. De aceea, este important să avem o strategie ambițioasă pentru Africa, cu o parte importantă comercială acolo. Din perspectiva durabilității mai există lucruri importante, de exemplu transformările care vin odată cu insistența Uniunii Europene asupra unor lanțuri de aprovizionare durabile. E un lucru important pentru grupul nostru. Și Domnul Kelly și reprezentanții comisiei au menționat faptul că există atât de multe provocări care încă ne așteaptă în domeniul drepturilor omului. Comisia a făcut un pas important săptămâna trecută când a renunțat la anumite preferințe pentru Cambodgia. E un semnal, un semnal foarte important, însă nu e suficient. Am dorit să știm dacă Comisia e pregătită să meargă și mai departe și vă voi da două exemple. Filipine, Țara raportează că există preocupări, Comisia ne spune că există probleme în Filipine cu războiul împotriva drogurilor, societatea civilă îngrădită, atacuri asupra apărătorilor drepturilor omului. ONU ne spune că există încălcări mari ale drepturilor omului. Guvernul nu a spus că își va îndeplini obligațiile de a ancheta aceste cazuri. Ultima misiune de monitorizare, GSP Plus, a avut loc la sfârșitul anului 2018. Comisia ne poate spune ce va face astfel încât să fie oprită încălcarea drepturilor omului în Filipine, apoi Myanmarul, un caz bine cunoscut. E greu de înțeles că încă mai avem preferințe unilaterale cu o țară în care există genocidul. Încălcări ale drepturilor omului sunt raportate și continuă. Comisia se gândește la măsuri suplimentare restrictive. La trei ani și jumătate după criza Rohingya, cred că e timpul să o facă. Mai există și alte cazuri, cum ar fi Sri Lanka, Aș mai dori părerea Comisiei pe două subiecte importante, tabelele de marcaj, ce să se întâmple cu ele, cum ne pot da mai multe detalii partenerii noștri din GSP cu privire la implementarea convențiilor și apoi cum să fie îmbunătățit terenul echitabil între IMM-uri și companiile mici în Uniunea Europeană. Și mă gândesc și la viitorul regulament privind sistemul generalizat de preferințe. Mulțumim din partea Renew. Mulțumesc. Mulțumesc reprezentanților Comisiei Europene pentru prezentarea făcută. Ne-ați spus că acest sistem GSP e esențial, e important pentru apărarea valorilor noastre și pentru creștere. Noul dumneavoastră raport, spuneau și colegii mei, ne arată care e starea de fapt. Există și elementele pozitive, însă și elementele sensibile și vom reveni să, cu o discuție noastră în această după-amiază pentru o anumită țară. Așa că, cum vor fi continuate aceste relații ale noastre? Eu mă eu aș dori să știu ce rol ar trebui să joace Parlamentul European aici. Aș dori să ne spuneți dumneavoastră cum poate fi implicată mai bine instituția noastră. Apoi aveți acest raport care acoperă 2 ani. Eu sunt nouă în Parlament, avem multe rapoarte care nu sunt anuale, dar ar, ați putea face un asemenea raport anual sau, dacă nu e posibil, de ce? Cât despre revizuirea regulamentului GSP, delegația UE, care e prezentă în statele partenere, cum, poate fi această, cum pot fi aceste delegații mai bine implicate? Apoi, pe schimbările de mediu, tot ce ține de mediu, cum vă doriți să faceți astfel încât să se meargă mai departe pe acest subiect care e atât de important? Vă mulțumesc foarte mult acum reprezentanții verzilor. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru raport, spune doamna Cavazini, Am citit raportul cu atenție, îmi cer scuze că acum am întârziat. Cred că acest sistem generalizat de preferințe e un succes pentru că există acest comerț balat pe valori, valorile pe care le apără Uniunea Europeană. Bineînțeles că există spațiu de îmbunătățire și revizuirea legislației e ocazie bună să ne gândim la ce poate fi îmbunătățit. Am două sau trei întrebări pe care le-aș enunța acum. Aveți vreo statistică cu privire la per- procentajul de importuri din țările beneficiare GSP? Uh, Știm că sistemul GSP își dorește să îmbunătățească și standardele de mediu, însă știm că există un dumping al acestor, al acestor standarde. Aș dori să știu dacă aveți cifre în acest sens și cum veți aborda situația pe viitor. Să fie etichetate produsele care vin din asemenea zone sau să fie excluse din sistemul GSP. Apoi, Ați spus că diversificarea e o problemă. Sectoarele care beneficiază sunt cele ale țesăturilor. Cum ar putea fi reformat sistemul astfel încât să existe diversificare economică? Și apoi colegii mei au vorbit deja de acest fenomen nou, dar vechi, cu o limitare a societății civile, lucrurile se înrăutățesc și cred că ar trebui să avem un răspuns. Ar trebui să utilizăm instrumentele pe care le avem, dar să le și îmbunătățim, astfel încât să abordăm această problemă a societății civile. Și vă reamintesc și de rezoluția din Parlamentul trecut, unde apărea deja reforma GSP și se punea accentul pe îmbunătățirea standardelor de mediu. Care sunt progresele aici? Cum vor fi incluse standardele de mediu în GSP? Mulțumim! Și acum, Ima. Gracias, presidente. Eu... Mulțumesc, domnule președinte. Evaluez pozitiv uh, sistemul uh, GSP al Uniunii Europene. Raportul care s-a făcut este complet, anexele uh, se referă la fiecare țară în parte, însă aș vrea să pun câteva întrebări legate de raportul care ne-a fost prezentat și în ceea ce privește îmbunătățirile necesare pentru a reforma sistemul. Întrebările concrete. 37,5% din importurile uh, Uh, realizate sunt uh, pe baza GSP+. Eu cred că procentul este scăzut. E importantă rata de creștere a importurilor. Însă dacă comparăm uh, acest procent Aceste țări uh, care sunt, operează sub GSP Plus sunt uh, sprijinite de uh, preferințele, sunt protejate doar de preferințele tarifare. Acum, din cele 71 de state beneficiare, 38 de state sunt africane. Însă valoarea importurilor este în continuare foarte scăzută și se concentrează foarte mult pe sectorul textilelor. În acest sens, așa cum spunea și doamna Cabăcioni, vrea să știu ce uh, putem face mai mult pentru a ajuta creșterea diversificării economice a acestor țări. Cum uh, putem crea infrastructura de producție și uh, de afaceri? În privința Cambogiei, aceasta uh, a făcut uh, obiectul uh, acelui acord referitor la mal tarifelor generalizate, deși abia în septembrie. De ce durează atâta? Doamna Van Bremd, înainte se referea la situația teribilă din Myanmar și din Filipine. În continuare, ei se bucură de un sistem pe care nu îl merită. când uh, se consideră că s-au încălcat prea mult drepturile omului pentru a ne retrage dintr-un acord și cum uh, evaluăm obiectiv această situație? Nu este suficient că Myanmar este condamnat de genocid? În ceea ce privește reformarea sistemului, un subiect care, pe care îl consider foarte important, aș vrea să știu cum uh, veți ține cont de țările care încă au pedepsa capitală. Vom considera în continuare că aceasta nu este o încălcare fundamentală a drepturilor omului? Um, ca de, cineva să poată decide asupra dreptului de viață sau de moarte al altuia, în legătură cu țările uh, care încă uh, fac uh, tortură. Uh, Uh, eu uh, sunt mândră că statele europene uh, fac comerț cu țările care nu aplică torturi, dar n-ar fi rezonabil ca țările pe care le vom ajuta prin tarife preferențiale, n-ar fi bine ca acestea să nu permită tortura? Aș vrea să știu care vor fi axele prioritare pe baza cărora se va face reforma pentru îmbunătățirea sistemului de preferințe tarifare. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim! Și acum doamna Bricon. Vă mulțumesc! Bună ziua, am cer scuze că și eu am întârziat, însă avem foarte multe reuniuni. Am câteva întrebări pentru dumneavoastră legate de raport. Prima ar fi următoarea. Cum putem să evaluăm impactul pozitiv al GSP asupra prosperității țărilor și cum intervin aici obiectivele de dezvoltare durabilă? Uh, cum se ține cont de economia locală, de bunăstarea populațiilor în reforma care urmează să fie făcută. Pe ce va cădea accentul? Pe ODD-uri? Și apoi cum va interveni pactul ecologic în toate acestea? Cambogia e în afara unei părți a sistemului GSP acum, Vom mai discuta despre acest subiect și situația s-a deteriorat și în Sri Lanka pentru drepturile omului. Cei care sunt experți pe aceste țări cred că situația nu poate să continue așa. Trebuie să vedem ce putem face cu mecanismul și Sri Lanka dacă nu ar trebui să fim mai fermi și aici, astfel încât situația drepturilor omului să se îmbunătățească și să nu se mai întreprind activitățile care se întreprind acum acolo. Colega mea vă întreba despre drepturile sociale, activitatea economică. Comisia se gândește la un mecanism de adresare de plângeri pentru populații O altă întrebare ține de dimensiunea de gen. Ne-am luat angajamente colective de a include chestiunile legate de gen acordurile comerciale. S-a menționat uh, sectorul um, țesăturilor și încălțămintei. Sunt profesii care sunt de obicei feminine. Ne gândim și la ce se întâmplă cu femeile, care e impactul GSP în țările partenere asupra femeilor. Ne lipsesc statisticile și ar fi momentul să le vedem. Cât despre drepturile copiilor, lucrurile evoluează, s-au înregistrat progrese, 6 din 71 din țări avem date despre acestea, ar fi interesant să știm ce se întâmplă și în celelalte. Despre Myanmar discutăm de mult, au existat multe rapoarte, multe discuții în ultimii ani, însă vedem că trebuie să mergem mai departe, să mergem mai departe cu sancțiunile, cu sancțiunile cele mai stricte. Și aș dori să știu părerea dumneavoastră pe subiect. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult și din partea mea trei întrebări adresate Comisiei. Cum obțineți informații legate de situația pe teren? De exemplu, într-un raport alternativ GSP făcut de sindicate, Vă implicați în discuții cu societatea civilă astfel încât să aveți informații reale cu privire la respectarea angajamentelor pe care și, și le-au asumat aceste țări. În al doilea rând, pentru SAE, Există un format standard pentru delegațiile UE în legătură cu construirea de capacități în țările partenere, astfel încât ele să își îndeplinească obligațiile sau se întâmplă totul de la caz la caz în funcție de șeful de delegație? Există un proces standard? Și în al treilea rând, la Africa țările subsahariene. 33 din ele au acel statut, totul cu excepția armelor, altele nu. Acest sistem e unul de succes pentru țările implicate, însă câteodată există anumite probleme între țările care au acest statut și o țară vecină care nu îl are. Am avut o discuție îndelungată cu experți și până la urmă cu toții am fost de acord că trebuie să oferim acest statut, totul cu excepția armelor, tuturor țărilor din Africa subsahariană. Care este părerea dumneavoastră? Okay, let me cover some of the questions. Am să încerc să grupez întrebările. Pentru că am primit uh, din partea mai multor deputați cam aceleași întrebări. În privința sistemului, cum putem încuraja anumite state să adreseze îngrijorările noastre, îngrijorări de fapt identificate de organismele de control internaționale, în ceea ce privește Myanmar, Sri Lanka și Filipine. Cunoaștem uh, foarte bine situația din aceste trei țări. Fiecare stat este tratat în propriul său context. De exemplu, de exemplu Myanmar Tocmai de aceea a fost uh, aleasă ca parte din angajamentele noastre. Am uh, multiplicat uh, discuțiile cu guvernul, am făcut vizite, am tradus chestio- am trimis acolo chestionare și am transmis liste de chestiuni care trebuie rezolvate, însă vrem să se producă o schimbare capitală care țină de chestiuni uh, culturale, de modul în care sunt percepute în această țară minoritățile etnice. Uh, problema este și structura politică a țării. Armata este în continuare un factor de control al procesului decizional în această țară. În toamnă urmează alegeri, deci circumstanțele generale sunt foarte delicate și nu dorim să exacerbăm uh, conflictele. Dorim mai degrabă să le atenuăm și să creăm uh, un uh, mediu în care dialogul se poate continua. De asemenea, planificăm o altă vizită înainte de alegeri pentru a încerca să presăm. Problema nu este doar cu populația Rohingya. E, e vorba și de problemele legate de persoanele strămutate la nivel intern. Uh, Provocarea este foarte mare și nu poate fi rezolvată doar prin GSP. Aș vrea să vă întreb și către statele membre, cărora de asemenea le revine răspunderea de a fi ambițioase în relațiile cu Myanmar. În privința um, Filipinelor și Sri Lankai, aceste țări sunt de asemenea pe lista noastră, vor trebui uh, controlate mai îndeaproape, dar avem uh, o abordare treptată pentru că vrem să asigurăm un echilibru între um, lăsarea unei uși deschise pe păstrarea dialogului, uh, continuăm să facem presiuni fără a tăia relațiile cu aceste țări. Adesea, când facem vizite în aceste țări, observăm că există în aceste state forțe progresiste care pot fi susținute. Uh, ați menționat rapoartele paralele ale sindicatelor. Acestea sunt finanțate de noi. Uh, nu avem uh, mijloacele um, mijloacele necesare în, la comerț, dar prin ajutorul uh, pentru dezvoltare uh, finanțăm uh, aceste tipuri de activități și încercăm să diseminăm informațiile, uh, să um, permitem sindicatelor să discute direct cu guvernul preocupările lor. Suntem cu ochii pe aceste țări care sunt sursele principale de informații? Pentru noi, organismele de supraveghere ale Națiunilor Unite și ale Organizației Mondiale a Muncii rămân uh, sursele principale de informații. Atunci când raportul, uh, rapoartele sunt alarmante, analizăm subiectele mai îndeaproape. S-a mai pus o întrebare legată de rolul Parlamentului. Noi considerăm că GSP reprezintă un efort colectiv. Uh, Comisia, Parlamentul, dar și statele membre sunt implicate. Întotdeauna suntem uh, la dispoziție pentru a veni uh, să informăm uh, deputații europeni în legătură cu anumite țări, dacă doresc să afle mai multe, fie public, fie cu ușile închise. Suntem la dispoziția dumneavoastră. Bine este să transmitem aceleași mesaje când mergem în aceste țări, Um, să transmitem același mesaj, aceleași preocupări, aceleași priorități, pentru că niciuna dintre aceste țări nu, nu este perfectă, toate sunt foarte complicate în ceea ce privește dezvoltarea economică și dinamica politică, dar trebuie să ne concentrăm pe uh, domeniile care pot da rezultate, pentru că altfel ne risipim uh, resursele. Știm că spațiul uh, pentru ONG-uri devine tot mai îngust. În legătură cu Africa, M-ați întrebat ce se va întâmpla. Uh, trebuie să recunosc că până acum nu ne-am concentrat atât de mult pe Africa. Din diverse motive, resursele fiind unul dintre motive, ne-am concentrat foarte mult pe GSP Plus pentru că odată ce intră în acest mecanism, țările trebuie să uh, răspundă la solicitările noastre de informații, trebuie să ne permită să vizităm și trebuie să facă un raport pentru noi. Ne-am concentrat foarte mult pe acest lucru. În afară de mm, Everything But Arms, uh, Cambodgia, Myanmar și Bangladesh au fost alese datorită gravității problemelor de acolo și datorită nivelului de comerț uh, pe care îl aveam. Și întrebarea în legătură cu cei 36%, cum justificăm uh, succesul uh, politicii comerciale dacă doar 37% sunt, uh, se datorează uh, prevederilor GSP. Um, valoarea este mult mai mare, fără taxe vamale, um, în unele țări se ridică chiar la 100%, doar că nu este înregistrată ca GSP. Anumite țări um, fac comerț uh, cu minerale și cu minereuri și cu uh, materii prime care sunt înregistrate fără TVA, cu zero TVA. Majoritatea uh, țărilor cel mai puțin defavorizate sunt cele care exportă către Uniunea Europeană fără taxe vamale. Dar ne gândim și la Africa încercăm să creștem implicarea acolo, dar uh, lucrăm și pe altă filieră, respectiv prin uh, acordul de parteneriat economic. Am uh, intensificat mult eforturile, încercând să avem un flux bilateral pentru a continua negocierile acordurilor de liber schimb. Yes, extending uh, IPA or IBA? IPA. The, uh, um, I'm asking her. Whether we can extend everything but arms to other countries. În legătură cu extinderea Everything But Arms către alte țări, noi funcționăm într-un regim bazat pe reguli. O țară um, primește, trece automat la programul Everything But Arms dacă este clasificată ca țară defavorizată și <clears throat> mai puțin dezvoltată. Nu putem acorda acest program în țărilor care nu sunt uh, cele mai defavorizate. Cred că am acoperit majoritatea întrebărilor. Vă mulțumesc! Desigur, nu putem discuta dacă putem sau nu să acordăm everything but arms tuturor statelor subsahariene. Eu sunt convins că legal vorbind este posibil, dar oricum vom mai discuta și despre reforma GSP și despre strategia cu Africa. Acum dau cuvântul Serviciului de Acțiune Externă. Mulțumesc, domnule președinte. Voi uh, răspunde întâi, întâi la întrebarea dumneavoastră, domnule președinte, în legătură cu implicarea societății civile uh, am fost și eu uh, în multe misiuni uh, GSP Plus și Everything But Arms către Cambodgia. Înainte, în timpul și după misiuni, am discutat cu societatea civilă, cu reprezentanților care au venit la Bruxelles în măsura uh, în care li s-a permis să călătorească și pe teren, desigur, am uh, discutat cu societatea civilă, luându-ne toate precauțiile necesare în materie de confidențialitate. Cred că unul dintre deputați a întrebat despre delegația Uniunii Europene. Această delegație este, în primul rând, implicată ca autorul primului proiect sau celui de-al doilea proiect al rapoartelor anuale care vă parvin, uh, Uh, evaluările sunt bazate pe surse ONU sau uh, OIM și uh, pe delegația Uniunii Europene și informația transmise. Raportul al treilea arată că lucrurile nu sunt perfecte dar că se apropie de o îmbunătățire. În ceea ce privește formatul standard pentru uh, clădirea capacităților, sincer, nu știu, aș vrea să nu răspund la această întrebare, dar din experiența mea Capacitate, uh, proiectele de uh, clădire a capacităților sunt legate de uh, obiectivele de dezvoltare și de drepturile omului prin instrumentul european pentru democrație și drepturile omului și îl legăm strâns de discuțiile purtate cu mai multe țări în cadrul subcomisiei pentru bună guvernare. Um, am mai spus că GSP e important Dar să știți că nu, acesta nu este un fel de briceag uh, elvețian care are de toate și rezolvă toate problemele. Avem uh, instrumente în politica externă, măsuri restrictive și uh, putem limita crederea capacităților dacă uh, este necesar. Nu e vorba de clădirea unui, efectuarea unui clasament al uh, statelor GSP Plus sau de acordarea tratamentului uh, Uh, preferențial, dar dacă lucrurile se deteriorează, putem să retragem preferințele. Vreau să vă amintesc declarația foarte, foarte fermă a lui Borel când s-a luat decizia privind retragerea propunerii pentru un act delegat de retragere a preferințelor Cambogiei. Uh, În altul reprezentant a spus că durata, uh, scara și impactul um, limitării de către Cambogiei a dreptului uh, de exprimare și de vot um, obligă Uniunea Europeană să ia măsuri. Nu se poate permite uh, să se pună călușul în gura uh, oamenilor, să nu se permită dezbaterile libere. Um, asta înseamnă încălcări grave și serioase. Uh, deci atunci când e vorba de uh, încălcarea Everything But Arms sau uh, lipsa implementării de către beneficiarul GSP+, există desigur o marjă de discreție. Parlamentul este una din instituțiile importante care ne pot călăuzi în definirea în uh, decizia dacă s-a uh, atins sau nu pragul. În ceea ce privește Filipinele, uneori rapoartele uh, pot fi un semnal de alarmă, ne pot trezi la realitate Când uh, menționăm acolo uh, subiectele preocupante, uh, pedepsa capitală pentru infracțiuni cu droguri, conform raportului, reintroducerea acesteia ar însemna o încălcare a celui de-al doilea protocol opțional la acordul internațional privind drepturile politice și civile. O declarație cât se poate declară. Eu aș spune că UE a arătat uh, ce va face dacă se întâmplă așa ceva. La fel și cu reducerea vârstei uh, răspunderii uh, penale, noi am spus că acest lucru contravine intenției și spiritului Convenției privind drepturile copilului. De asemenea, mi s-au adresat întrebări legate de Myanmar. Dacă putem spune un lucru despre acest guvern, acesta s-a implicat serios Uh, puteți întreba care guvern. Uh, noi am spune că cel civil, dar discutăm și cu partea guvern, militară a guvernului. Da, uh, se pot face progrese parțiale și acum doi ani nu credeam că vom reuși acest lucru. Adoptarea legii privind drepturile copilului, votul Parlamentului de adoptarea Convenției OIM 138 și strategia legată de um, persoanele strămutate la nivel intern. Um, de asemenea, s-a permis asistența umanitară către uh, mai multe state, uh, printre care era Rakhine, Khan și, și altele. În ceea ce privește Filipinele, avem acum o subcomisie pentru o bună guvernanță, statul de drept și drepturile omului. Aceasta a fost înființită acum vreo trei săptămâni, încă nu s-a programat nicio reuniune, nu există un dialog pe subiectul drepturilor omului, însă avem o subcomisie și uh, despre Filipine aș clasa uh, țara la un 6 minus, nu uh, este printre cei mai activi actorii cei mai implicați. Dacă îmi permiteți, am să vă răspund și despre uh, diligențe sau uh, făcut studii, uh, cerințele de due diligence uh, în uh, lanțul de aprovizionare, trebuie să uh, clarific. Accesul la căile de atac nu este un element al due diligence. Uh, Uh, el uh, poate fi adăugat uh, de companii, însă due diligence este un proces ce ține de companie. Este sau nu obligatoriu, dar companiile trebuie să facă due diligence pentru a ști care sunt riscurile la care se expun, cum pot atenua aceste riscuri. Mulțumesc! Cred că n-am răspuns chiar la tot, dar vă rog să-mi amintiți uh, dacă am neglijat pe cineva dintre onorații deputați. Mulțumesc, doamna Cavațini. Nu putem uh, vorbi despre statisticile pentru IPZ. Sunt uh, Însă abordarea noastră este următoarea. Răspunderea pentru menținerea standardelor în IPZ este revine țărilor și, pentru, și țările uh, care sunt responsabile pentru uh, internaționalizare, inclusiv pentru IPZ. Nu uh, standardele în uh, IPZ, adică um, zona de procesarea exporturilor um, ține uh, de statele membre, de statele uh, partenere. Uh, Vom face o pauză de o oră, a, nu, de un minut, pentru, că urm- pentru a permite persoanelor care nu au dreptul să participe la următoarea ședință, care va fi cu ușile închisă, să